Ah, yes, this one. It's okay, it's okay. Mm-hmm. Mm-hmm. Good morning, dear. Bună ziua, dragi uh, invitați, uh, dragi colegi, uh, dragi colegi din Parlamentele Naționale, dragi colegi de la Parlamentul European. Vom începe reuniunea noastră de astăzi. O să continui acum în limba mea, în limba lituaniană. Deci, dragi uh, participanți, uh, dragi invitați. Este o mare plăcere pentru mine să uh, vă urez bun venit la această reuniune interparlamentară a Comisiei pentru Drepturile Femeii, care este dedicată Zilei Internaționale a Femeii. Subiectul pentru reuniunea de astăzi este capacitatea femeilor și a fetelor în domeniul media și TIC, tehnologiile informării și comunicării. Uh, o cheie pentru viitor. Îmi uh, revine plăcerea de a ura bun venit a 27 uh, de membri din 17 parlamente din Uniunea Europeană, dar și din Norvegia. De asemenea, cu mare plăcere vă, durăm, vă, durăm, vă dorim bun venit tuturor aici și așteptăm cu nerăbdare contribuțiile la această dezbatere foarte importantă. În primul rând, aș dori să fac câteva anunțuri practice. Evenimentul de astăzi este organizat în cooperare cu Directoratul pe Relațiile cu Parlamentele Naționale. Apoi uh, avem interpretare disponibilă în aproape toate limbile europene, cu o singură excepție, a limbii irlandeze. Ședința noastră este transmisă pe internet și în partea de început a acestui eveniment, uh, dezbaterile, uh, nu vom putea permite dezbaterile, timpul nostru este limitat astăzi, dar vom avea dezbateri cu ocazia uh, meselor, meselor rotunde. Aș dori de asemenea să mai subliniez că atât uh, experții, cât și cei care intervin uh, din public vor avea un uh, timp uh, limitat. Trebuie să ne respectăm ordinea de zi prevăzută și de aceea aș dori să îmi cer scuze dinainte dacă poate voi fi prea strictă cu timpul. Membrii din parlamentele naționale care doresc să iau cuvântul sunt invitați să completeze formularele uh, pe care acum vi le distribuie în sală ușierii, care uh, le vor uh, aduna și apoi le vor aduce aici la prezidiu. Subiectul pentru evenimentul din 8 martie din acest an este capacitarea fetelor și a femeilor în mass media și în TIC, uh, chei, chei pentru viitor. Este un subiect uh, extrem de important uh, la nivel mondial pentru că mass media poate să influențeze opinia publică și de asemenea să furnizeze și să șlefuiască informațiile pe care le primim. De asemenea, TIC pot fi de tehnologiile informării și comunicării, apar la toate nivelurile vieții sociale și de aceea mass media și TIC pot să uh, promoveze uh, capacitatea, capacitatea femeilor și de aceea este foarte important uh, ca femeile să aibă acces, să fie reprezentate și de asemenea să fie uh, zugrăvite, să, fie, mm, să, să se regăsească în mod real, realist în aceste uh, domenii. Iar uh, Comisia pentru Drepturile Femeii acordă o mare importanță acestor subiecte. În 2016 am adoptat un raport, Egalitatea de gen și capacitatea femeilor în, în era digitală, un raport uh, elaborat de, elaborat de doamna Teri Renche, care uh, va fi moderatorul celei uh, de-a treia runde de dezbateri. Recent am adoptat un raport privind egalitatea de gen în domeniul mass media. A fost uh, întocmit de către Mihaela Șoidrova, care va primi cuvântul uh, la prima dezbatere. De asemenea, am avut o propunere de rezoluție și am uh, depus și o întrebare orală uh, la adresa Comisiei. Uh, Uh, pe acest subiect al uh, capacitării fetelor și a femeilor uh, prin sectorul digital la uh, inițiativa doamnei Agnieszka Kozlovska-Raievici, care va fi moderatarea celei de-a uh, doua dezbateri. Apoi o delegație de 9 eurodeputați, uh, va uh, participa în două săptămâni la New York la cea de-a 62-a sesiune a ONU privind uh, statutul femeilor. Eu voi fi președinte acestei delegații. Uh, Uh, tema acestei uh, uh, sesiuni îl reprezintă participarea și accesul femeilor la mass media, la TIC și impactul și folosirea acestora ca instrument pentru evoluția și capacitării femeilor. Și de aceea contribuțiile dumneavoastră de astăzi vor fi extrem de prețioase, ne vor, ne vor ajuta le vom asculta cu mare atenție și vor fi o contribuție la um, um, subiectele pe care le vom pregăti cu timpul acestei delegații. Doamnelor și domnilor, sperăm uh, ca uh, domnul Antonio mm, Tajani, președintele Parlamentului European, uh, să inaugureze acest eveniment. Din păcate nu poate să participe la reuniunea noastră de astăzi, dar ne-a transmis un mesaj înregistrat pe care îl vom asculta acum. Cara Vilia, Dragă Vilia, dragă Vera, dragă Maria. Parlamentul European e pe primul front în lupta pentru a le asigura tuturor femeilor o egalitate reală și drepturi. Anul acesta vorbim despre um, capacitarea femeilor în ceea ce privește mijloace de comunicare și TIC. Pentru a avea o egalitate între sexe în aceste sectoare, sectoare cheie, începând cu salariile, um, trebuie în primul rând să asigurăm și o egalitate de salarizare și asta e esențial. Fără aceasta, Europa nu își poate promova valorile. Chiar și în noua economie digitală, femeile reprezintă un potențial nefolosit. Dacă ar fi implicate mai multe femei, s-ar câștiga 9 miliarde de euro în PIB-ul european. Pentru a crea locuri de muncă avem nevoie de femei întreprinzătoare, lidere în cercetare, mai multe femei angajate, mai multe femei protagoniste în uh, epoca digitală. O mai mare implicare a femeilor duce la o creștere uh, mai mare economică. Costul de a exclude femeile e de 11,5 miliarde de euro, deci până în 2005. Deci PIB-ul Germaniei, Japoniei și Marii Britanii la oaltă. Acum doar 24% din uh, manageri sunt femei și doar 4,6% sunt uh, administratori delegați. 600 există mult mai puține femei ocupate decât uh, bărbați. În sectorul TIC sunt mult mai puține femei. Deci din 1000 de femei, de uh, femei cu diplomă universitate, doar 29 își găsesc uh, un loc de muncă în general și 4 în acest sector al TIC-urilor. Din fericit, fericire, există campanii pentru a lupta împotriva hărțurii sexuale, precum MeToo. Parlamentul European, de asemenea, acum vrea să soluționeze uh, problema hărțuirii online sau uh, hărțuirii uh, cibernetice. Femeile trebuie, de asemenea, să aibă un acces egal cu bărbații la locurile de muncă. Îi mulțumesc Comisiei FAM din Parlamentul European pentru sprijinirea femeilor în această perioadă digitală. De asemenea, salut și instituirea premiului pentru femei în domeniul TIC și următorul buget al lui ar trebui să prevadă resurse pentru antreprenoriatul femeilor în acest domeniu și de aceea rog statele membre să dea curs angajamentelor luate la summitul de la Tallinn cu privire la sectorul digital și la șanse legale. Multe conflicte, multe abuzuri apar, din păcate, din cauza temerilor uh, pe care le au bărbații uh, Uh, legate de femei, dintr-o inferioritate psihologică și de multe ori această teamă se transformă în violență, în refuzarea drepturilor femeilor. Trebuie să ne luptăm în continuare pentru egalitatea între sexe. Nu putem avea o lume mai bună fără rolul pe care îl merită femeile și asta nu e o bătălie a femeilor pentru femei, e o bătălie pe care trebuie să o poarte cu toții, zi de zi și nu doar astăzi sau mâine. Și asta pentru Europa și pentru întreaga omenire. Dėkoju Europos parlamento pirmininkui ponui Antonio Tajani už jo. Mulțumim uh, domnului Antonio uh, Tajani, președintele Parlamentului European. Aș dori să îi mulțumesc pentru contribuția uh, prin mesajul uh, video pe care ni l-a uh, transmis la dezbaterea noastră și acum aș dori să dau cuvântul doamnei Vera Iurova, comisar responsabil printre antele de egalitatea de gen. Doamnelor și domnilor, We heard very encouraging words from... Într-adevăr, domnul președinte Tajani ne-a adresat câteva cuvinte încurajatoare. Aș dori să mulțumesc uh, domnului Tajani că a participat, uh, chiar uh, dacă doar în mod uh, virtual, este clar că nu pare să fie speriat de potențialul femeilor, deci poate să fie folosit ca model în acest domeniu. Cu toții cred că suntem de acord cu această zi internațională a femeii. Este o zi în care trebuie să sărbătorim înfăptuirile femeilor în multe domenii. De asemenea, e o zi în care trebuie să ne amintim că chiar în Europa suntem foarte departe de egalitatea între bărbați și femei. Sigur că venim de departe, dar încă nu am ajuns la această egalitate. Femeile sunt încă subreprezentate uh, pe piața uh, muncii, nu sunt bine plătite și nu pot să-și uh, continue câteodată carierele. Uh, și de asemenea uh, câteodată sunt afectate și de încălcări ale drepturilor lor. Uh, rămân foarte multe forme de inegalitate în mass media și în domeniul digital și de aceea aș dori să salut subiectul care a fost ales astăzi pentru conferința de astăzi și mulțumesc Comisiei FEM pentru invitația pe care mi-a adresat-o. Mulțumesc, doamnă președinte. Pe de o parte, TIC a creat oportunități pentru uh, formare uh, și pentru piața muncii și oferă soluții pentru o, o mm, folosire mai uh, uh, diversă și mai flexibilă a timpului uh, pentru lucru. Dar Uniunea Europeană se uh, confruntă cu două probleme. În primul rând, de o penurie de specialist uh, uh TIC și mai ales de o subreprezentare a femeilor în, în rândul acestor uh, uh specialiști. Uh, Uh, un raport, uh, așa numit uh, EG, al unui institut de egalitate cu privire la segregare, și a, a arătat că doar un, uh, unul din cinci angajați în domeniul TIC e uh, o femeie și această cifră uh, scade. Nici măcar tinerele noastre nu uh, optează pentru aceste oportunități. Doar 17% din uh, cele 8 milioane de persoane care lucrează în domeniul uh, TIC uh, sunt femei. Și, din păcate, rata de abandon a femeilor din acest domeniu al ocupării digitale este foarte mare, datorită Uh, obligațiilor lor familiale, ceea ce reprezintă o pierdere cam de 16 miliarde anual în Europa. Și asta nu este pentru că femeile nu sunt interesate sau sunt incompetente. Știm că nu există diferențe majore între competențele digitale ale bărbaților tineri și a femeilor tinere. Și vă pot da chiar un exemplu. În 2016, uh, la săptămâna internet, uh, 46% dintre cei 1 milion de participanți erau fete și femei. Deci, e clar că există un interes vădit al femeilor pentru uh, acest sector. Segregarea de gen uh, în domeniul educației reprezintă un factor foarte important care, care explică subreprezentarea uh, femeilor și a fetelor în acest domeniu TIC. Capacitatea femeilor în domeniul TIC merge mână în mână cu egalitatea de gen și cu capacitatea femeilor în general. 66 din 100 uh, de puncte, uh, acesta este locul pe care îl ocupă UE uh, în indexul privind egalitatea. Trebuie să facem eforturi pentru a ajunge la 100%. Și de aceea, în timpul mandatului meu, am lansat mai multe inițiative în acest domeniu pentru a aduce îmbunătățiri concrete. Una dintre aceste inițiative reprezintă acces egal la resurse economice nu e doar o chestiune de, de independență a femeilor, ci este condiția necesară pentru a atinge o uh, creștere economică, prosperitate și competitivitate în Europa. Uh, progresele au fost tot mai lente. De fapt, uh, diferențele de salarizare au rămas cam aceleași în ultimii ani. Și faptul că aceste diferențe persistă ne-a condus la acțiuni concrete. În 2016 am a anunțat uh, un răspuns prin intermediul unui plan de acțiune care trebuie să fie finalizat până în 2019, uh, finele mandatului actual. Uh, avem 20 de acțiuni pe care le-am anunțat pentru a deci permite femeilor să ocupe mai multe locuri de muncă în domeniul TIC. E una dintre măsuri pentru, pentru a într-adevăr reduce această diferență de salarizare. În aprilie 2017 am lansat o inițiativă pentru a îmbunătăți uh, Um, <clears throat> egalitatea între femei uh, și uh, bărbați la locul de muncă, mai ales prin îmbunătățirea echilibrului între viața de familie și carieră. Astfel, părinții și îngrijitorii vor putea să își combine mai bine viața privată cu viața profesională. De asemenea, încercăm să îmbunătățim echilibrul de gen uh, la nivel de conducere a companiilor și încurajăm guvernele și partenerii sociali să adopte măsuri concrete pentru a îmbunătăți egalitatea de gen în procesul de luare a deciziilor. Doamna comisar uh, Maria Gabriel, colega mea, e din Bulgaria, probabil că este Gabriel, așa se pronunță, va prezenta astăzi în amănunt ce face Comisia pentru a ă, depăși această segregare de gen în domeniul educației, care este cauza principală care duce la această subreprezentare a femeilor în ă, locurile de muncă TIC. Mai avem însă și o altă provocare legată de digitalizare. E vorba de hărțuirea și violențele online la adresa femeilor și a fetelor. De exemplu, programul Un internet mai sigur și uh, studiul publicat pe internet arată că din 2010 încoace au crescut uh, uh mesajele uh, violente de la 13 uh, la 17%. E vorba mai ales de mesaje la adresa fetelor. Probabilitatea ca ele să fie vătămate în urma folosirii internetului este tot mai mare. Comisia finanțează activități pentru a preîntâmpina și a reacționa la aceste uh, forme de violență bazate pe uh, sex pe internet. Grație campaniilor noastre de sensibilizare, violența și hățuirea sunt tratate cu mai multă seriozitate și victimele sunt încurajate să uh, raporteze uh, formele de violență și să uh, depună plângere. Uh, s-a creat uh, o dinamică pozitivă prin aceste mișcări și deci pe baza acestei uh, acțiuni voi propune ratificarea Uh, Convenției de la Istanbul, un aspect foarte important uh, în acest proces. Și aș dori să mulțumesc uh, Parlamentului European pentru sprijinul acordat în acest domeniu. Haideți să ne strângem rândurile, să ne unim forțele pentru a ne asigura că egalitatea de gen devine o realitate, atât în domeniul digital cât și în mass media în general. Doamnelor și domnilor, în încheiere aș dori să vă urez mult succes la acest eveniment și o zi a uh, femeii cât mai fericită. Eh, Labai ačiū, ponia komisarė Jūrova, ir iš tikrųjų ačiū už... Vă mulțumesc, doamnă comisar. Vă mulțumesc pentru cooperarea constantă pe care am avut-o și sunt de acord cu dumneavoastră. Trebuie să strângem rândurile pentru a putea înregistra progrese în uh, domeniul legalității de gen. Vă mulțumesc. Și acum mă bucură faptul că pot să spun uh, bun venit directoarei filmului Sufragetele, Sara Gavron, și doamnei uh, Pilar uh, Iuradov, fondatoarea unui festival dedicat femeilor. Și acum îi dau cuvântul doamnei Sarah Gavron. Bună dimineața, doamna președinte, stimați membri, doamnelor și domnilor. Sunt un sunt regizoare și o să vorbesc din această perspectivă a unei regizoare. Am avut nevoie de mult timp să-mi găsesc propria voce și acum că mi-am găsit-o, nu o să uh, stau în tăcere acestea sunt cuvintele lui Madeleine Albright și cred că putem spune că acest, acest an este un an în care femeile nu au mai fost uh, tăcute. Din această perspectivă, nu s-au schimbat prea multe lucruri în domeniul uh, filmelor. Când am ieșit de pe băncile școlii de film, cam 90% din filme erau făcute de bărbați. După 20 de ani, în 2018, 90%, aproximativ 90% din filme sunt Regizată tot de bărbați. Însă ne aflăm într-un moment important și trebuie să profităm de el. Este important, cum au spus și alții, să capacităm femeile în uh, media și în uh, domeniul uh, filmelor, pentru că aceste filme influențează societatea în general. Media poate, avea un rol important în a crea o lume mai echitabilă. Crescând, nu mi-am dat seama că o femeie poate să devină regizor de film. De ce? Pentru că niciun film pe care îl văzusem nu fusese regizat de o, o femeie. Nu existau modele, uh, actori, modele, femei în, acest, în filmele pe care le vedeam. Însă am avut un model în viața mea, mama mea, care s-a implicat în uh, politica locală a ajuns să fie primar, viceprimar în Londra și m-a inspirat. Însă, abia când am avut 20 de ani, am început să văd filme făcute de Agnes Varda, de Jane Campion, de exemplu, regizoare, și am descoperit ceea ce se numește acum privirea femeilor, perspectiva femeilor în, când vine vorba de filme. După ce uh, am terminat facultatea, uh, primul meu vis uh, legat de filmul pe care aș dori să-l fac a fost suf- uh, Sufragetele și vedeți că am un uh, tricou cu titlul acestui uh, film. Este, uh, am considerat că este povestea unei mișcări sociale, una din cele mai importante uh, mișcări sociale din secolul XIX și 20, care nu fusese spusă până acum, o poveste relevantă și pentru lumea noastră contemporană. Discutam cu uh, producători despre această idee care mă întrebau uh, care este subiectul femei în politică, oarecum o să, oarecum o să reușim să vindem această poveste și le-am uh, răspuns dacă am introduce niște urmăriri polițienești, explozii și așa mai departe și s-au dovedit a fi mai interesați. Însă a durat foarte mult timp până când am uh, reușit să realizez uh, acest uh, film. Odată cu apariția internetului, uh, totuși lucrurile s-au schimbat și producătorii au început să fie mai uh, interesați de ideile mele. Însă a trebuit să depășim multe obstacole, multe bariere pentru a mm, realiza acest film. Um, a trebuit să prevedem niște roluri speciale pentru bărbați și agenții actorilor respectiv. Se plângeau că rolul bărbaților respectiv nu era suficient de important, poate ar trebui să primească un rol mai important. Însă, până la urmă, a reușit să convingem foarte mulți actori bărbați extraordinari să participe la acest uh, film și mulți s-au dovedit, uh, au spus că sunt uh, surprinși când au, part- când au uh, participat la filmări, au spus că nu au participat niciodată la un film la care să participe atât de multe femei. Și cel mai mare mit sau cea mai mare minciună este că femeile nu reușesc să colaboreze prea bine între ele. Ei bine, noi am dovedit uh, contrariul, însă trebuie să luptăm pentru acest lucru și nu întotdeauna lupta uh, merită purtată sau lumea consideră că această luptă nu merită, uh, nu merită purtată. Am fi dorit, de exemplu, să filmăm în interiorul uh, clădirii Parlamentului din Londra am încercat să obținem acest uh, uh, acces. Mi s-a spus că niciodată nu se permisese un asemenea acces. Am luptat pentru acest lucru. Parlamentul în cele din urmă a acceptat, însă a cerut mai multe detalii. Am spus că doresc să vin cu 200 uh, de actori secundari cu vehicule, cu cai pentru a organiza un uh, protest în interiorul clădirii Parlamentului și um, au fost de acord până la urmă și am reușit să filmăm în Parlament instituția care nu le-a recunoscut femeilor timp uh, de 100 de ani drepturile uh, cetățenești și uh, cred că avem o datorie mare în fața sufragetelor pentru schimbările pe care le-au obținut, pentru că ne-au demonstrat că schimbarea este posibilă a venit, cred că, un moment în care și alte schimbări sunt posibile și putem să vedem într-o lume în care atitudinea liberală este amenințată, cât de important poate fi un an. Știm cât s-au schimbat lucrurile din 2016 până acum, anului uh, mișcării MeToo, un an în care înțelegem că trebuie să fim mai inclusivi, să ajungem la un feminism fără frontieră, Ne dorim ca uh, o femeie săracă să fie la fel de importantă ca un bărbat uh, bogat. Uh, cu toții trebuie să uh, cerem să se ajungă la uh, reprezentare egală a bărbaților și a femeilor în media și eu, în calitate de regizoare de filme, uh, o să lupt pentru această egalitate. Și revenind la cuvintele lui Madeleine uh, Albright, putem să uh, obținem toate aceste lucruri dacă nu, sunt, dacă nu suntem uh, tăcute. Putem să facem acest lucru dacă ne uh, unim și dacă uh, protestăm și o să închei cu cuvintele lui Emily Pankhurst, liderul mișcării uh, sufra, sufragetelor din Regatul Unit. Ai doi copii uh, uh, înfometați care trebuie să fie hrăniți. Un copil este unul uh, Uh, răbdător care așteaptă până când va fi hrănit de mamă. Celălalt copil nu este la fel de uh, răbdător, plânge și uh, așteaptă și cere să fie hrănit. Și știm prea bine cine va fi hrănit uh, prima dată. Aceasta este, în câteva cuvinte, întreaga istorie a politicii. Trebuie să te să te manifesti în mod nerăbdător, să fii prezent în media, să faci mai mult zgomot decât uh, ceilalți. Deci, Cred că ține de noi, uh, cele prezente în, acea, în această sală, să facem mai mult zgomot decât oricine altcineva. Mă mulțumesc. Iš viso de coiu, ponia regisiere, ponia Sara Gavro. Vă mulțumesc din inimă. Doamna Gavron, pentru că ați venit la acest eveniment, vă mulțumesc pentru munca dumneavoastră, pentru activitatea dumneavoastră, pentru că ați dovedit astfel că și femeile care fac filme, care regizează filme, pot să facă filme la fel de bune ca și uh, bărbații și succes în activitatea viitoare. Doream să o salut și pe mama dumneavoastră care este prezentă aici. Și acum aș dori să dau cuvântul unei cântărețe, uh, fondatoarea festivalului Mad Woman Fest, doamna Pilar Jurada, vă rog. Thank you. Buenos días a todos ustedes. Bună dimineața tuturor. În primul rând aș vrea să-i mulțumesc uh, președintei Comisiei pentru Femei, doamnei Blinkeviciute și doamnei Iurova, comisarul european pentru uh, drepturile omului. Îi mulțumesc, bineînțeles, și colegei mele Gavron pentru modul în care a împărtășit cu dumneavoastră experiența dumneai. Astăzi uh, este o zi deosebită. Femeile din toată lumea au spus gata, gata cu violența, gata cu discriminarea împotriva femeilor. Și pe lângă campania Me Too, în Spania a apărut și Mad Woman Fest. E ceva mult mai mult decât un festival. Mad Woman Fest e o idee pe care am avut-o eu și știți că uneori atunci când ai un vis reușești să schimb lumea. Și în visul meu m-am gândit că ar fi uh, esențial să reunim femeile excelente din domeniul artelor. De multe ori uh, lucrurile nu funcționează așa cum trebuie în societatea noastră. De multe ori femeile sunt lăsate pe din afară în acest sistem și de aceea e important că aceste femei strălucitoare, aceste femei care știu să-și imagineze altfel lumea și știu să creeze altfel universul aceste femei atât de creative, sunt cele care pot deschide ochii societății și care pot fi un model pentru ceilalți. Merităm ca toate femeile minunate din domeniul uh, artelor uh, să reușească să le demonstreze tuturor că lucrurile pot fi făcute altfel, că putem fi altfel și mai ales că putem să avem empatie față de ceilalți pentru ca uh, lupta noastră să devină o luptă uh, a tuturor. Asta se află în spatele a Mad Woman Fest, însă ne era clar că nu putem să facem asta singure și de am avut nevoie de foarte mulți bărbați și n-aș fi putut prezenta toate aceste femei artiste care au avut încredere în mine și în proiectul meu, fără toți bărbații din domeniul artelor care cred și ei în egalitate și care cred în posibilitatea de a avea o lume diferită. Deci toate aceste persoane au hotărât să spună că Uh, fac parte din categoria Mad Women, deci femei care sunt în stare să își închipui altfel lumea și să facă tot posibilul pentru ca lucrurile să se transforme. Deci sper că astfel cu toții să putem să ne transformăm în Mad Women. Acum, referitor la reprezentarea pe care o avem asupra femeilor. Singurul mod de a contracara această reprezentare este să demonstrăm prin prezența acestor femei uh, minunate că lucrurile stau altfel și am făcut ceva ce nu se mai făcuse până acum. Fiecare manifestare artistică în care s-au implicat uh, aceste femei au fost uh, niște evenimente pentru a prezenta cauze sociale uh, de care nimeni nu Uh, ținea cont. Deci e mult mai ușor să ajungi la oameni prin intermediul unor astfel de evenimente. Prin empatie reușim să privim către ceilalți și mă gândesc că în această lume atât de dominată de tehnologii, în care pare că avem acces la absolut orice, e totuși o lume în care totuși tehnologia uh, e influențată practic uh, de aceleași uh, um, elemente negative um, de care a suferit întotdeauna societatea. Deci trebuie să facem ca toate problemele pe care le aveam noi de supunere, de violență împotriva femeilor și așa mai departe, să nu ajungă să fie acum uh, răspândite și lumea digitală. Am vorbit, de exemplu, cu femei care um, elaborează jocuri de video. E foarte greu să faci lucrurile altfel, de exemplu, în acest domeniu, deoarece există mari presiuni din, din partea bărbaților asupra lor. Deci e important să încercăm să facem parte din viața celorlalți. Să nu uităm că oricine pentru altcineva reprezintă o alteritate. Și e clar că digitalizarea aduce multe riscuri și de multe ori din cauza digitalizării oamenii ajung să se închidă într-o sală și să se închidă practic într-o a doua viață. Și asta spuneam și în prima mea uh, operă uh, scrisă pentru de către o femeie și asta s-a întâmplat în 2011 și a trebuit să așteptăm pentru prima oară ca operă scrisă de o femeie, compusă de o femeie să fie reprezentată la Teatrul uh, Regal din uh, Madrid. Acum se întâmplă un lucru nou. Foarte multe femei din lume au hotărât să spună clar că astăzi începe restul vieții noastre altfel. Iar artiștii și artistele avem obligația să, să ne implicăm. Și prin această revendicare aș vrea de asemenea să vă aduc aminte de toate femeile care au îndrăznit să schimbe lumea când egalitatea între sexe era o dopie, femei care au luptat pentru libertate și democrație și care au plătit un preț foarte ridicat uneori pentru ceva ce ni se pare nouă firesc acum, însă pentru care totuși trebuie să luptăm. Printre toate aceste femei, aș vrea să reamintesc pe Pilar Bonivane, o, una din cele trei femei care au luptat pentru apărarea democrației și libertății în Spania când uh, dictatura uh, a cauzat atâta suferință. Eu am cunoscut-o doar din auzite Ah, dar era o mătușă, era din familia mea, deci eu niciodată nu am cunoscut-o. Deci trebuie să le spunem celorlalți că vom face tot posibilul pentru a nu repeta greșelile trecutului. Referitor la Mad Women Fest, nu îmi doresc doar ca acest festival să fie organizat în Spania. Eu îmi doresc să vină un festival european. Deoarece această mișcare care s-a întâmplat în Spania și care prin prima sa ediție a reușit și un premiu din partea premierului spaniol, a, a ajuns să fie premiat și considerat uh, de către ONU ca un uh, serviciu uh, durabil. Deci eu îmi doresc ca acest festival să devină european, după cum spuneam arta. E ceea ce ne unește pe noi toți în Europa. Și capacitarea femeilor și bărbaților începe și cu emanciparea în domeniul artistic. Și aș vrea să fac un anunț acum referitor la o persoană care nu e la curent cu ceea ce voi spune eu. La Mad Women Fest anul acesta aș vrea să premiez două persoane minunate care se află cu noi. Pe doamna Blichencviciute, președinta Comisiei FEM, și pe doamna Vera Iurova, comisar european. Deci în 2018 dumneavoastră vă vom decerna aceste două premii speciale, deoarece ceea ce faceți dumneavoastră pentru femei e foarte important. Există această convenție minunată pentru care s-a luptat atât de mult doamna Iurova și e important să se recunoască munca dumneavoastră și nu doar la nivel politic, ci uh, de către întreaga societate. Anul acesta vom fi și la Berlin și sperăm ca în fiecare an o țară din uh, minunata noastră Uniune Europeană să fie o țară invitată și să începem să transmitem aceste idei. Deci Uniunea Europeană e locul uh, unde există libertate, diversitate și unde există bărbați și femei care luptă în continuare pentru ca bătrânul continent să devină un termen de referință și pentru viitor în acest domeniu. Sigur, mai am multe altele de spus, încă nu avem prea mult timp la dispoziție. Aș vrea să vă spun de asemenea că foarte multe persoane mi-au cerut să îmi închei prelegea de aici făcând ceea ce știu eu să fac cel mai bine, cu vocea mea. Voi folosi ceva, poate neașteptat. Avem centenarul lui Rosini și voi eh, cânta ceva ce am câtigat de multe ori la Rosina. E ceva prin care se identifică femeile eh, puternice, care încet, încet, luptând petricică cu petricică, pot construi o altă lume. Voi schimba puțin eh, cuvintele din <laughs> ceea ce voi cânta, pentru că eu cred că această lume ne aparține nouă. Deci e un mic moment pe care vreau să vi-l dăruiesc dumneavoastră, deci prin vocea mea vreau să vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți. Deci de la noi a pornit această inițiativă pentru a schimba lumea, însă dumneavoastră trebuie să faceți legile necesare pentru a schimba. La vincirò questo mondo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 Silvia. Bravissima. Mulțumesc foarte mult. Dar carta pe demonstravă, stavă vehicul. Mulțumesc din inimă, doamnă Hurado. Ne-ați arătat care este talentul dumneavoastră. Ne-ați arătat puterea enormă de care dispun femeile. Puterea artei, care ne poate uni și prin care noi putem să ne asigurăm că egalitatea de șanse va deveni o realitate. Vă mulțumim foarte mult, doamnă Hurado, și vă urez că numai bine pentru organizarea acestui festival, care sper că se va răspândi în întreaga Europa și întreaga lume pentru a răspândi aceste idei și valori. Vă mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte. Acum, dragi colegi, aș dori să le mulțumesc uh, tuturor celor care au luat cuvântul în partea de deschidere, doamnei Iurova, doamnei Hurado, doamnei Gavron. Acum se încheie sesiunea de deschidere. Trecem acum la runda de discuții și cu mare plăcere îi voi lăsa pe uh, moderatorii acestor runde de discuții să preia discuțiile. Acum o rog pe doamna Liela Rodriguez din uh, Portugalia să vină aici la prezidiu. Domna ei va conduce discuțiile în timpul acestui prim uh, tur de discuții. Doamna Gülsün Bildehan din uh, adunarea parlamentară a Consiliului Europei va veni și doamna Mihaela Șodrova, eurodeputată. la cele trei runde de discuții vom avea următoarele subiecte. Femeile care influențează media, capacitarea femeilor și fetelor prin incluziunea digitală și uh, mișcările femeilor um, care uh, capătă din ce în ce mai multă importanță. Mai multă egalitate în epoca digitală. Deci acum uh, le așteptăm pe invitatele noastre să ia loc aici la prezidiu. Bom dia. Bonjour. We will begin the first... Bună ziua, începem cu prima rundă. We have the honor to have on this panel doamna uh, nu știu cum se pronunț numele, doamna Gülsun Bilgeham, spune președinta, membre, membra uh, adunării parlamentare a Consiliului Europei, și doamna Șoidrova, eurodeputat, uh, raportor uh, pentru egalitatea de gen în sectorul mass media din Europeană ne onorează cu prezența. O să vorbesc acum în limba mea maternă, în limba portugheză. Deci, da. Doamnelor Domnilor și domnilor, construirea uh, societății moderne este una dintre preocupările uh, societății democratice. Mass media joacă un rol foarte important în construirea acestei societăți în care bărbații și femeile pot să se bucure cu adevărat de drepturi egale. Uh, mass media pot să influențeze sau să accelereze reformele sau din contră, pot reprezenta un adevărat uh, obstacol în calea acestei dezvoltări uh, constatăm că uh, există foarte multe discriminări între bărbați și femei în mass media. Femeile și bărbații care apar în mass media sunt zugrăviți în, zugrăviți în continuare de către bărbați și subreprezentarea femeilor în peisajul mass media atât în posturile de conducere, în posturile cheie, dar și în diverse posturi de specialiști, de exemplu, uh, de experți, uh, este îngrijorătoare. Uh, Simon de Beauvoir a spus și aici o parafrazez că într-o lume a, a, care este dominată de mass media, continuăm să ne comportăm ca și când e o lume dominată doar de bărbați. Sigur că primul pas este recunoașterea acestui fenomen și apoi a doua etapă este să analizăm toate conținuturile prin această lentilă a genului pentru a ne asigura că echilibrăm uh, participarea bărbaților și a femeilor. Și în acest uh, sens, eu cred că e nevoie de discriminare pozitivă, ca măsură tranzitorie, dar nu uh, o putem prelungi la nesfârșit dacă dorim să corectăm cu adevărat inegalitățile care rămân între bărbați și femei, mai ales în posturile de conducere. Trebuie de asemenea să întărim uh, sistemele de reglementare, atât la nivel național și european, uh, prin introducerea unor uh, criterii specifice care se aplică anumitor cariere și mai ales carierelor din domeniul mass media și felului în care mass media transmit știrile. Și dacă aceste prevederi nu sunt respectate, trebuie să impunem sancțiuni. Apoi, trebuie să încurajăm formarea pregătirea, uh, trebuie de asemenea să ne asigurăm că cu adevărat există o conciliere între viața profesională și viața de familie și trebuie să punem uh, capăt hărțuirii în mass media. Și, în fine, trebuie să promovăm și uh, competențele mass media în diverse domenii de educare eu cred că, într-adevăr, mass media pot fi o contribuție utilă într-o schimbare de mentalitate, de atitudine și de comportament în societățile noastre. Și, de asemenea, consider că Parlamentul European poate face multe și face tot ce trebuie pentru a atinge aceste obiective. Vă mulțumesc. Acum voi trece din nou la limba engleză. Aș dori, în primul rând, să vă prezi, să vă furnizez câteva informații de organizare. Uh, noi ne dorim ca acest eveniment să fie cât mai interactiv și uh, aș dori să vă spun că puteți folosi hashtagul uh, IWD 2018, deci puteți folosi uh, Twitter-ul. După aceea vom, fi, vom putea folosi un uh, instrument care se numește Slido, nu știu dacă se, se pronunță Slido sau Slido, care va permite publicului să Uh, răspunde la întrebări și poate uh, pune și întrebări uh, care poate vor putea fi primi răspunsul din partea experților noștri. Dacă aveți un laptop, o tabletă sau un smartphone, trebuie doar să mergeți pe site-ul sli.do și apoi să introduceți codul IWD 2018 voi face o pauză de câteva clipe pentru a vă permite să accesați uh, acest, uh, această aplicație. Deci vă rog să folosiți această aplicație dacă puteți. ok? Reușiți să vă conectați? Acest instrument permite publicului să răspundă la întrebări pe teme legate de subiectele pe care le discutăm astăzi. La începutul fiecarei runde de dezbateri vom lansa un formular cu întrebări la care puteți uh, răspunde. La sfârșitul fiecarei runde, moderatorul va uh, furniza uh, răspunsurile care provin din studii de cercetare. Haideți acum să facem o încercare. Uh, prima întrebare. Care este țara din care veniți? E o întrebare deschisă și puteți uh, să uh, răspundeți, deci introducând numele țării dumneavoastră. Vă rog. După cum vedeți, rezultatele au apărut sub forma, în format Word e ca un uh, nor uh, aici, în format Word. Uh, mă bucur să constat că veniți din foarte multe țări. A doua întrebare, care organizație sau care instituție e reprezentată de dumneavoastră astăzi? Pe cine reprezentați? E o întrebare cu răspunsuri multiple și aveți mai multe opțiuni aici. majoritatea se pare că suntem de la Parlamentul European, nu e corect. Aveți rezultatele pe uh, ecran. Uh, acest instrument uh, vă permite și să puneți întrebări uh, experților noștri. Aș dori să vă reamintesc că, că membrii din Parlamentele Naționale și de la Parlamentul European pot pune întrebări, dar trebuie înainte să contribuie, să, să completeze formularele care v-au fost distribuite. Cei care urmăresc evenimentul de pe internet nu pot să pună întrebări în direct, dar pot să-și aducă contribuția pe intermediul acestei platforme. întrebarea cea mai uh, uh, populară care va primi cele mai multe voturi, uh, va primi și un răspuns din partea experților dacă ne permite timpul. Aveți două seturi de întrebări pe ecran. Cum credeți că bărbații, femeile ar trebui să, fie, să apară în mass media? Și în al doilea rând, cum credeți că putem să sporim accesul femeilor la noile tehnologii? Puteți vota pentru întrebarea preferată sau puteți adresa o altă întrebare. Uh, puteți de să răspunde la întrebare, sper că vi se, acest instrument vi se pare interesant. La a doua întrebare, răz, deci uh, răspunsurile vor fi uh, anunțate la sfârșitul evenimentului. Prima întrebare din, a doua, din al doilea set de întrebări, care este procentul de povești raportate de către femei în mass media în 2015? Aveți mai multe posibilități, mai multe opțiuni, deci 13%, în al doilea rând 37% și apoi 65%. Acum, o a doua întrebare. Care credeți că a fost procentul de femei realizate de femei în topul primelor 100 de filme de ficțiune în 2016? Uh, în care uh, femeile au uh, purtat îmbrăcăminte cu, conotație sexuală. Iată care sunt opțiunile 10,9%, 25,9% și 50,7%. Dacă cei care doresc să urmărească evenimentul de pe internet pot, vor să pună o întrebare, vă rog să vă conectați pe platforma sâlii.do sau puteți să votați pentru întrebarea preferată. Doamna Bildehan va încerca să răspundă la uh, întrebarea cea mai apreciată de către public. Acum aș dori să dau cuvântul doamnei, doamnei Gülsun uh, Bildehan, îmi cer scuze dacă v-am stâlcit uh, numele, care este membru al uh, adunării parlamentare a Consiliului Europei. Aveți șapte minute la dispoziție pentru intervenție. Euh, Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Doamnelor și domnilor, în numele adunării parlamentare a Consiliului Europei, trebuie să vă spun că e o mare plăcere și onoare să mă aflu astăzi aici uh, cu dumneavoastră data de 8 martie, o dată atât de importantă pentru femei. Și mă bucur să văd deja că din această sală s-a ridicat o voce atât de minunată doamnei Hurado, țin prin urmare să-i mulțumesc și o felicit de altfel. Domnilor și domnilor, de fiecare dată de 8 martie, mă gândesc că iată a trecut încă un an, iar egalitatea între bărbați și femei e în continuare un obiectiv care nu a fost atins. Titlul prezentării mele de astăzi ar trebui să fie Femei care dau tonul în mass media care influențează mass media. Să ne întrebăm prin urmare, chiar femeile influențează mijloacele de comunicare sau invers? Mijloacele de comunicare le influențează pe femei și le din păcate știm care e răspunsul. În toate țările membre ale Consiliului Europei, deci în 47 de țări, femeile sunt clar subreprezentate în toate tipurile de mijloace de comunicare, mai ales când e vorba de posturile de răspundere sau uh, decizionale. Așa numitul tavan de de cristal care blochează femeile în multe alte domenii, e prezent și în acest domeniu, însă sunt prezente pe teren, în zonele de război sau atunci uh, când au loc crize umanitare. Știu despre ce vorbesc, sunt mama unei uh, fiice jurnaliste care acum se află în Siria. Mă îngrijorez pentru ea în calitate de mamă, însă în același timp uh, mă mândresc cu ea. E o femeie jurnalistă curajoasă, care îi place foarte mult uh, munca sa și în ciuda tuturor riscurilor uh, continuă, își continuă această meserie. Știu că există femei și în alte sectoare, jurnalism, jurnaliste de, care fac anchete, deci de anchetă, care își riscă propria viață, așa cum am văzut-o cu Daphne Caruana, jurnalista din Malta care a fost asasinată. Caz care încă nu a fost elucidat și ar trebui să fie elucidat. Toate femeile, femeile care lucrează în mijloace de comunicare nu beneficiază nici de același nivel de salarizare ca bărbații. Pentru aceeași muncă sunt plătite mai puțin decât colegilor de sex masculin. Și Carrie Gracie, redactor șef de la BBC, care avea acel post de 30 de ani, deci a determinat-o să-și dea demisia din funcție pentru a denunța această cultură salarială secretă și ilegală în cadrul uh, radiodifuziunii britanice. Datorită acestui dest, uh, gest, mă scuzați, uh, femeile au ajuns pe prima pagină tuturor ziarelor. Elvira Drobunski Veist, o colegă din uh, adunarea parlamentară a Consiliului Europei, a făcut și un studiu în ceea ce privește diferențele salarizare uh, la jurnaliști. Cam 16% e diferența. Și această diferență atinge și procentul de 24% în Belgia, se pare, unde nu există decât... Uh, deci, în general, 30% din toți jurnaliștii sunt femei sau 40%. Multe femei renunță la această meserie din cauza situației precare și de foarte multe ori uh, femeile nu sunt angajate cu normă de plină, deci sunt uh, practic uh, angajate doar pentru anumite misiuni. Femeile au cariere mai scurte decât bărbații, Deci mai multe jurnaliste au copii decât uh, jurnaliști, deci le e greu de multe ori să-și uh, continue activitatea, mai ales acum, în perioada digitală, când ziua de muncă a unui jurnalist sau unei jurnaliste nu se încheie odată cu programul de la birou, ci continuă și seara și noaptea. Uh, un fenomen care afectează foarte mult femeile, hărțuirea cibernetică, mai ales jurnalistele de sub 30 de ani sunt victima acestor atacuri misogine. În ceea ce privește violențele sexiste la locul de muncă, 25% din femeile care lucrează în mijloacele de comunicare au uh, uh, suferit de pe urma violențelor fizice. 50% au fost hărțuite sexual și 3 pătrimi au fost intimidate, au fost victimele amenințărilor sau ale abuzurilor. De cauza subreprezentării femeilor în mijloacele de comunicare, e clar că și conținuturile de media oglindesc și exprimă inegalitățile și ceea ce e mai îngrojorător e răspândirea de stereotipuri și de idei preconcepute în rândul societății noastre mijloacele de comunicare nu fac decât să răspândească și să sublinieze și mai mult aceste idei preconcepute. Femeile sunt mai puțin vizibile decât bărbații în reprezentările din media și când sunt reprezentate, sunt reprezentate roluri tradiționale, sunt uh, reprezentate pentru calități cum ar fi blândețea, uh, capacitatea lor de a ierta totul, chiar și violența. În fine, avem, da, poate toate aceste calități, însă mai avem și alte trăsături pe lângă acestea. Și nu e întâmplător și Convenția de la Istanbul, citată recent, instrumentul juridic cel mai complet din lume, pregătit de Consiliul Europei și pe care dumneavoastră, Parlamentul European, l-ați uh, semnat recent, e bine, nu e întâmplător că această convenție dorește să preîntâmpine și să combată violența la adresa femeilor și conține niște uh, dispoziții specifice în ceea ce privește rolul mijloacelor de comunicare uh, Semnând această convenție, părțile semnătoare se angajează să încurajeze sectorul privat, mijloacele de comunicare să respecte libertatea de expresie și uh, independența. De a participa la elaborarea și la punerea în practică uh, politicilor. De asemenea, se cere instituirea de orientări și de norme de autoreglementare pentru a preîntâmpina violența la uh, adresa femeilor și pentru a consolida respectul față de demnitatea acestora. Eu sunt uh, și parlamentar în Turcia, o țară unde meseria de jurnalist e foarte greu. Uh, meseria de jurnalist e foarte greu de făcut. Eu uh, conduc un grup condus de patru femei. E o campanie pe care o avem de ani de zile pentru a combate violența din uh, mass media, pentru a sensibiliza publicul. S-a, s-a creat, au creat de asemenea și o linie de telefon, un număr de telefon specific pentru victimele violenței, pentru a crește nivelul de înțelegere a amploarei acestei femei. Aș vrea să menționez acum exemplul Islandei, una din țările cele mai egalitare. În mass media s-a organizat în 2016 o zi a femeii pentru a soluționa problema reprezentării. Deci timp de o zi simbolică. Deci în acea zi simbolică, canalele de radio-televiziune au uh, luat interviuri la 38% femei și 62% bărbați. Deci asta e media obișnuită în 2016, în octombrie, în mod deliberat au schimbat acest procentaj, deci au luat interviuri la 62% de femei, respectiv 38% de bărbați. Acum, să nu uităm mass media online. Încă un front pentru a ne lupta pentru egalitatea între bărbați și femei. Terenul digital e foarte fertil pentru limbajul sextil, pentru tot felul de comentarii uh, agresive la adresa femeilor și e clar că jurnalistele sunt uh, foarte expuse. Sunt vehiculate conținuturi degradante. Uh, inteligența artificială, la rândul ei, reproduce, iată, ideile preconcepute ale societății noastre, inclusiv sexismul. Și pentru a inversa această tendință, trebuie să investim în educație, în sectorul științific și în sectorul tehnologiilor informațiilor. Trebuie să evităm o diferențiere digitală între bărbați și femei pentru a nu pune în pericol egalitatea de șanse și posibilitatea de a obține rezultate. Domnilor și domnilor, nu există o soluție simplă pentru a elimina discriminarea și pentru a institui egalitatea. E nevoie de acțiuni multiple. Și știm ce acțiuni sunt necesare și asta s-a arătat în multe rapoarte, studii ale Uniunii Europene, ale Consiliului Europei uh, și în legislația națională și în planurile de acțiune, dar trebuie puse în practică toate aceste măsuri. Turcia a fost prima țară care a semnat Convenția de la Istanbul, însă văzând rezultatele, îți dai seama că nu e suficient doar să semnești și să ratifici o convenție, ci trebuie să o transpui în practică. Iată, a mai trecut un an. Egalitatea între bărbați și femei nu e un obiectiv pe care l-am atins. Ceea ce e sigur e că mijloacele de comunicare pot fi un aliat uh, absolut esențial pentru a atinge acest obiectiv. Poate ați văzut filmul uh, The Post, care povestește uh, ce s-a întâmplat la Washington Post, ziarul binecunoscut. O femeie care, de fapt, nici nu era jurnalist la bază, a reușit să continue activitatea acestui ziar, în ciuda tuturor presiunilor politice. Deci e un exemplu bun de urmat și mă mulțumesc pentru atenția. Thank you, madam, uh, for your words. Vă mulțumesc. Și acum o să deschidem dezbaterea pentru 20 de minute, pentru că suntem în întârziere. Din Ungaria. Dau cuvântul doamnei Marta Matrai din uh, partea adunării naționale. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Stimați participanți, mi se pare foarte important faptul că discutăm despre media, pentru că experții în uh, evoluția psihologică ne spun că media, mass media, poate influența modul în care se dezvoltă psihicul copiilor. Suntem bombardați cu informații, ceea ce poate să aibă um, un impact diferit asupra psihicului oamenilor. Peisajul media este în schimbare, mai ales pe internet, și tinerii sunt expuși uh, cel mai mult uh, uh, acestui impact. Se poate ajunge printr-o expunere prea mare la acest bombardament mediatic, chiar și la boli psihice. În anul 2016 s-a redactat un raport privind prioritatea care trebuie să fie reprezentată de protecția copiilor. Autoritățile naționale pentru mass media din Ungaria, care este prezidată de o femeie, a redactat un raport privind uh, prezența femeilor în domeniul uh, televiziunii și s-a ajuns la concluzia că în, medii, în mass media uh, din Ungaria femeile sunt reprezentate în continuare uh, pornind de la stereo, stereo, stereotipurile prea bine cunoscute privind uh, referitoare la bărbați și la uh, femei. În anul 2016, prezența femeilor în mass media a fost doar de 24% și, din păcate, acest procent este redus peste tot în Europa. Femeile au potențialul schimbării profunde a peisajului uh, med- mediatic, ar putea să Uh, contribuie la întărirea uh, familiilor, la întărirea națiunilor uh, europene. Pentru acest lucru este nevoie de o siguranță fizică și uh, psihică, siguranță pe care femeile o pot transmite în uh, mass media dacă trăim într-o țară a cărui guvern insistă pe importanța educației, pe importanța valorilor familiale, pe asigurarea um, pensiilor, egalității de pensii, pe importanța comunităților uh, uh, religioase și trebuie să lucrăm împreună cu bărbații și cu bărbați pentru a ne atinge aceste obiective. Mulțumesc! mi s-a cerut să vă transmit să vorbiți puțin mai lent pentru ca interpretarea să poată funcționa. Dau cuvântul uh, vicepreședintei Comisiei pentru Drepturi, Drepturile Omului și Egalității de Oportunități între Femei și Bărbați din adunarea parlamentară a Republicii Cipru. Vă mulțumesc foarte mult. Mass media E un sector foarte competitiv și cultura și mediul din acest domeniu nu fac decât să producă și să reproducă prototipuri uh, masculine, ceea ce afectează până la urmă deciziile luate. Studiile făcute în Cipru ne uh, descurajează din acest punct de vedere. Doar 19% din angajații din uh, media sunt uh, femei în mijloacele de, noile mijloace de comunicare socială, procentajul este și mai redus. Când vine vorba de uh, știri, doar 8% din femei sunt active, de exemplu, la radio și aproximativ 13% la televizor. Este evident că trebuie să schimbăm situația pentru că anumite anumite aspecte uh, revin în exclusivitate bărbaților. În plus, canalele de știri par să se adreseze unui public uh, exclusiv masculin și cred că este cu adevărat nevoie să creăm o egalitate între sexe în mass media, nu doar din, nu doar din punctul de vedere al prezentatoarelor știrilor, dar și din punctul de vedere al mesajelor transmise și publicului țintă al acestor mesaje. În plus, avem nevoie de mesaje pozitive Trebuie să redactăm uh, indici, să colectăm informații privind modul în care știrile sunt prezentate în legătură cu caracterul știrilor respective și uh, cine transmite aceste uh, știri. Pentru că este vorba de modul în care se creionează în opinia publică rolul bărbaților, rolul uh, femeilor Uh, lipsa de egalitate care există în continuare între bărbați și femei. Și cred că trebuie să creăm o cultură a unei adevărate fraternități la locul de muncă pentru a elimina inegalitatea de șanse între uh, bărbați și femei. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Și acum dau, dau cuvântul reprezentantului din Danemarca. Îmi cer scuze pentru că nu vă pot pronunța uh, numele. Vă mulțumesc foarte mult, spune domnul Nordquist. Mulțumesc Parlamentului European pentru că a, a, a organizat această întâlnire. Mi se pare important să nu ne limităm la cuvinte, să discutăm despre studii, despre informații. Știm prea bine care este realitatea. Știm că femeile sunt uh, prea puțin reprezentate în lumea uh, culturală, în lumea mass media. Drept urmare, avem nevoie de acțiuni concrete și ferme. Din punctul de vedere al finanțelor publice, de exemplu, trebuie să cerem egalitatea de drepturi și egalitatea de reprezentare. Este incredibil să vedem că în urmă cu 20 de ani, 90% din filme erau regizate de bărbați, ceea ce nu s-a întâmplat, nu s-a schimbat, a rămas la fel și uh, astăzi. Cum putem uh, impune o schimbare? Uh, trebuie să impunem cote pentru a da un exemplu pozitiv astfel și pentru ca peste 20 de ani să nu mai trebuiască să vorbim despre necesitatea impunerii unor cote. Deci haideți să trecem la acțiuni concrete. Vă mulțumesc, sunt cu totul de acord, avem nevoie de aceste cote. Da, acum uh, cuvântul președinte, uh, președintele uh, Comitetului pentru Egalitate din Norvegia. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mass media are un rol deosebit de important în democrațiile noastre. Societățile noastre depind de vocile critice ale jurnaliștilor. Tocmai de aceea, faptul că în mass media prezența bărbaților este preponderentă este o problemă, pentru că uh, pierdem contribuția uh, vocilor critice din partea uh, femeilor. Este în medie 80% din directorii agențiilor de presă, ziarelor, sunt bărbați și dacă corporațiile de mass media vor fi conduse în continuare de bărbați, acest echilibru va continua, ceea ce reprezintă o problemă nu doar datorită faptului că produsele, serviciile mass media sunt adresate mai degrabă uh, bărbaților, dar, dar se uh, pierde potențialul uh, reprezentat de contribuția um, femeilor și astfel se pierde o mare parte din uh, publicul care ar uh, putea să aibă acces la aceste servicii de mass media. Se pierde mult din punctul de vedere al competitivității uh, viitoare a mass media. Și lupta împotriva hărțuirii sexuale este importantă în acest domeniu, la fel cum este de importantă și în alte, în alte domenii. Am efectuat o anchetă în Norvegia privind hărțuirea sexuală în Norvegia și am văzut că tinerele din acest domeniu sunt cele mai expuse la uh, cazuri de hărțuire uh, sexuală. Tocmai de aceea o muncă uh, permanentă este necesară pentru ca uh, mass media să devină un domeniu unde uh, femeile să se simtă sigure la locul de muncă din acest punct de vedere. Vă mulțumesc! Thank you so much. Uh, Vă mulțumesc. O să dau acum cuvântul uh, României, doamnei Cristina Iurișniț. Thank you very much. Uh, je vous remercie. Je vais parler un... peu. Mulțumesc. O să vorbesc puțin în franceză, poate după aceea și puțin în limba română. Aș dori să salut uh, toți participanții. Aș dori să le salut uh, pe toate femeile prezente astăzi. Într-adevăr, reprezint România. Sunt președinta Comisiei pentru Egalitatea între Femei și Bărbați uh, din Camera Deputaților din România. Aș dori să vă reamintesc că astăzi nu este uh, ziua femeii, ci este ziua drepturilor femeii, a luptei femeilor dintotdeauna pentru a recupera uh, sute de ani de suferință, pentru a recupera sute de ani de discriminări și deci este foarte important să nu uităm acest lucru. O astfel de zi e importantă, o zi pe an, uh, în celelalte zile anului nu se vorbește, poate astăzi vorbim mai mult, dar cred că nu e important să vorbim, ci să acționăm mai mult în celelalte zile din an pentru a uh, recupera toate aceste întârzieri acumulate timp de sute de ani. Aș dori să transmit un mesaj acum în limba română pentru ca și limba română să răsune în cadrul acestui dialog intercultural. Mulțumesc foarte mult! În contextul național și european uh, avem uh, câteva date importante. România se aliniază programelor și politicilor axate pe eliminarea inechităților sociale și pe asigurarea unei participări mai active a femeilor în viața publică. Analizele arată că și la nivelul statelor comunitare, cu o economie mai dezvoltată, femeile sunt mai prost retribuite decât bărbații, au un rol decizional mai mic în sfera socială și profesională, sunt victime ale violenței și abuzurilor. În plus, în România, în ciuda evoluției și a deschiderii de după anii 90, uh, ne confruntăm și cu reminiscența unor mentalități și clișee psihologice ce țin de modul în care a fost perceput rolul tradițional al femeii în societate și familie mamă și gospodină, în opoziție cu bărbatul, capul familiei, furnizorul material și implicit decidentul, idee perpetuată prin anumite materiale prezentate în mass media. Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, cu sediul la Vilnius, precizează că numărul femeilor care apar la televizor în calitate de experți este mult mai mic în comparație cu cel al bărbaților. Nu doar în România, ci și la nivelul statelor Uniunii Europene. Femeile sunt percepute ca vocea societății civile sau ca celebrități și nu ca experți. S-a recomandat următoarele uh, aspecte Uh, renunțarea la stereotipiile uh, despre bărbați și femei, de exemplu imagini care prezintă femeile drept gospodine sau cele asate doar pe felul în care sunt îmbrăcate, reprezentare egală a experților femei și bărbați în dezbaterile televizate și, în ultimul rând, folosirea unui limbaj echidistant, de exemplu, folosirea termenului de președintă și nu pe cel de doamna președinte. În 2015, România 2,6 milioane de persoane alcătuiau totalul de resurse umane din domeniul științei și tehnologiei, cu aproape 500 de mii mai puțin decât urmă cu 10 ani. Dintre aceștia, 54% sunt femei. Ponderea absolvenților de studii superioare în domeniul ingineriei arată o scădere de 34,4% față de ultimii 10 ani. Distribuția pe sexe arată că sunt 50,3% bărbați activi în domeniul ingineriei și 49,7% femei. În România, proiectul strategic confinanțat prin programul uh, uh POSDRU, program cu finanțare europeană, și-a propus îmbunătățirea percepției asupra rolului profesional și social al femeii și creșterea gradului de conștientizare a experților și operatorilor mass media a partenerilor sociali, a organizației societății civile, a autorităților publice din domeniul muncii, precum și a femeilor în general, asupra problematicii egalității de șanse pe piața muncii. În încheiere, vreau să aduc în atenția dumneavoastră câteva acțiuni cu impact pozitiv implementate la nivel național privind rolul femeilor în modelarea mass media. Pentru a celebra ziua 2 mai, declarată prin lege în anul 2015, Ziua Egalității de Șanse între Femei și Bărbați, Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse a organizat, începând cu anul 2016, Săptămâna Egalității de Șanse, dedicată copiilor, adolescenților, fete sau băieți. Astfel, în perioada 4-11 mai 2016 peste 1200 de elevi și studenți au participat la dezbateri organizate în 11 licee din București, în cadrul cărora au putut interacționa cu femei de succes, artiste, jurnaliste, femei de afaceri sau cu funcții importante în administrația publică centrală. Au participat la proiecții de filme, dezbateri pe tema violenței domestice, a traficului de persoane, a implicării femeilor în viața publică și procesul de decizie, sau la piese de teatru interactiv, Teatru Forum, precum și la concursuri deseuri pe tema egalității de șanse între femei și bărbați destinate elevilor studenților. Totodată, această agenție în anul 2017 a organizat eh, o serie de dezbateri în 5 licee. Vă rog frumos să vă apropiați de concluzie. Acțiuni. Je vous remercie. Oui, je... Mulțumesc foarte mult, mă apropiu de concluzie. Vă urez uh, o zi plăcută și mult succes cu proiectele dumneavoastră în acest uh, an și în anii viitor. Vă mulțumesc foarte mult și mult succes tuturor! Thank you so much. Uh... Mulțumim foarte mult! Mai avem cam 10 minute la dispoziție, deci uh, hai să vedem uh, cum folosim tehnologia, uh, cum a folosit tehnologia. Deci am folosit acest instrument Sleep.do în legătură cu răspunsurile pe care le-am primit de la participanți. Aș dori să vă mulțumesc tuturor pentru contribuție. Aș dori să vă dau răspunsurile la primele două întrebări. Răspunsul la prima întrebare deci, uh, poveștile raportate de femei în uh, mass media în 2015, uh, 37% a fost răspunsul, deci din 2015 încoace. Iar răspunsul la a doua întrebare, care credeți că a fost procentul de femei în care femeile au apărut deci, îmbrăcate în haine cu conotație sexuală? Uh, în 2016, răspunsul era de 25,9%. Deci uh, <laughs> nu, nu prea am dat răspunsuri bune. În ce privește întrebările pe care le-am primit din partea celor care ne urmăresc de pe internet care credeți că putem spune, putem uh, face pentru a, ajuta, uh, pentru a ne asigura că femeile sunt, uh, apar într-o lumină pozitivă în mass media? Doamna Birken, aveți din nou cuvântul. Avem uh, în rândul spectatorilor bărbați și femei, dar bineînțeles, e ca peste tot uh, problema ofertei și problema cererii. Trebuie să ne asigurăm că femeile au uh, o poziție mai fermă. Mă gândesc mai întâi la femeile cetățean care citesc ziare, care cumpără, cumpără ziarele respective, care uh, citesc ziare pe internet. Trebuie ca ele să uh, își ridice vocea, să se asigure că vocea lor e, uh, se face auzită. E ca povestea cu cei doi bebeluși, unul care plânge și celălalt care tace. Trebuie să continuăm această luptă, această bătălie care uh, are loc în mai multe țări. E aceeași luptă. Eu, uh, când particip la Strasbourg, la adunarea parlamentară a Consiliului Europei, la uh, comisia noastră pentru egalitate și pentru lupta împotriva discriminării. Eu de 15 ani fac parte din Consiliul Europei și constat că, într-adevăr, au fost uh, înregistrate progrese, dar putem spune că facem un pas înainte și doi pași înapoi. Și câteodată, cu mare tristețe, constat că după tot ce am făcut, după tot ce au făcut bunicile noastre în țările noastre respective, Mm, îmi pare rău să spun că câteodată bunicile noastre poate au fost mai progresiste decât uh, nepoatele noastre. Când vedem uh, schimbarea de mentalitate, schimbarea de fel de viață și apoi uh, ura față de ceilalți, față de toate genurile. Dar în orice caz trebuie să continuăm lupta noastră și mă bucur să constat că totuși beneficiem și de susținere în Uniunea Europeană, la Consiliul Europei, la Strasburg, peste tot, în toate țările noastre, trebuie să continuăm lupta. Și mă bucur să constat că aici, într-adevăr, putem vorbi de egalitate. Există foarte multe femei care participă la ședința de astăzi, dar sunt și bărbați. Sigur, sunt mai multe femei decât bărbați. Deci trebuie să continuăm. Nu numai în mass media, ci peste tot. În domeniul artelor, al cinematografiei, al muzicii putem și trebuie să avem încredere în femei. Thank you so much, madam. Uh, now I will give the floor. Mulțumesc. Aș dori să dau cuvântul doamnei uh, Mihaela Șoedrova, prietena mea, pentru uh, concluzie acum. Tan. Două minute, foarte scurt. Mulțumesc uh, foarte mult. Și în încheiere Aș dori să mulțumesc uh, oaspetilor noștri, dar tuturor celor care au uh, participat la această dezbatere. Doamna Chiusun Birkeman, vă mulțumesc uh, pentru discursul dumneavoastră și putem spune că Consiliul Europei și Parlamentul European Uh, sunt, uh, ne aflăm uh, în aceeași luptă împreună, suntem pe aceeași lungime de idei, pe aceeași lungime de undă, dorim ca femeile să fie mai prezente în mass media și dorim ca vocea lor să se facă mai tare auzită în acest peisaj mass media. Eu mă ocup de egalitatea între bărbați și femei în domeniul mass media. Și în acest, pentru acest raport m-am bazat pe convingerea mea că atât societatea în general cât și peisajul mass media uh, trebuie să beneficieze de o influență mai puternică din partea femeilor. Uh, raportul uh, constă din eforturile mele, dar și din contribuțiile colegilor de la alții din alte comisii și grupuri politice și aș dori să-i mulțumesc doamnei Rodriguez pe această cale. Femeile sunt mai vulnerabile fizic, dar și la locul de muncă și Totuși, Comisia pentru Drepturile Femei dă exemplu și propune câteva exemple. Aș dori să vă dau și câteva cifre, nu o să mă repet acum, dar 68% din absolvenți uh, de studii de jurnalist sunt femei. Dar 20-30% doar 20-30% se află în posturi de conducere. Deci nu putem vorbi de un echilibru în ce privește diferențele de salariu între bărbați și femei și în domeniul mass media. E vorba de 17%. Și deci nu putem spune de, că avem un echilibru. Femeile sunt mai puțin citate în calitate de experți și de comentatori. Doar 17% sunt femei. Nu e suficient. Femeile sunt la fel de talentate, la fel de înzestrate ca și bărbații, dar ele uh, se confruntă cu uh, condiții mai dificile care o reprezintă problema principală, sub reprezentarea femeilor în mass media în posturile de conducere. Și această situație uh, influențează cultura organizațiilor, a trusturilor de media, uh, care nu încurajează suficient concilierea între viața privată și uh, carieră. În raportul nostru nu venim cu noutăți legislative, dar dorim ca legislația care deja este în vigoare să fie pusă în aplicare. Mă refer la directiva antidiscriminare, directivele pentru ocupare, ocupare directiva privind peisajul audiovizual, dar și noile texte legislative, deci directiva privind echilibru între uh, viața profesională și viața de familie, care face obiectul dezbaterii acum la Parlament. Dar există și alte activități, de exemplu să promovăm uh, formarea profesională, să sprijinim uh, uh regulamentul uh, la nivel de organizații, mulți dintre dumneavoastră v-au referit la astfel de exemple pozitive. Apoi, schimbul de uh, bune practici, uh, precum uh, campania micului porc sexist, deci pentru a combate reclamele sexiste, e o campanie foarte cunoscută în Cehia, sau în Belgia catalogul cu uh, femeile experți. E o inițiativă care este în curs în uh, Belgia. Mass media au nevoie de mai multe femei și de influența lor. Există foarte multe jurnaliste extrem de curajoase și aș dori să uh, continui întrebarea dumneavoastră. Cum putem să, susținum, să susținem uh, bunele practici? Avem femei foarte cunoscute, foarte puternice Uh, am văzut multe dintre ele în această dimineață, printre uh, cele care au luat cuvântul. Uh, aș dori să prezint, să profit de prezența dumneavoastră, doamnă, pentru a reaminti că există jurnaliste care sunt în închisoare în prezent în Turcia și aș dori să profit de această oportunitate pentru a le elibera. Mă gândesc mai ales la doamna Nasișac, care a fost condamnată la uh, închisoarea cu viață pentru convingerile sale politice. Știu că situația este foarte dificilă, dar trebuie ca vocea noastră să se facă auzită pentru ca aceste uh, femei să fie liberate. Mă bucur că putem face un schimb de experiențe, de opinii, de convingeri astăzi și sper că tot ce vom face aici uh, va avea și urmări concrete. Știți că la Parlamentul European suntem bine reprezentate pentru că totuși uh, 40% dintre parlamentari sunt femei. Avem egalitate în posturile de conducere. Uh, suntem uh, jumătate uh, bărbați și femei în posturile de vicepreședinți și de președinți la nivel de comisii. Deci ne aflăm într-o situație favorabilă față de parlamentele naționale și alte organe de conducere. Deci sper ca pe viitor să putem să îmbunătățim situația. Vă mulțumesc pentru contribuție și pentru spiritul de cooperare de care ați dat uh, dovadă. Thank you, Michaela. I was very generous, as you can see. Îți mulțumesc, Michaela. Am fost foarte generoasă, după cum ai văzut. Ți-am dat mai mult de șase minute. Mulțumesc uh, participanților la această rundă de discuții și aș dori să vă asigur că o să luptăm pentru toate femeile din lumea uh, mass media. Aș dori să mulțumesc uh, în mod special femeilor din Etiopia care ne vor înțelege. Și acum o să dau cuvântul uh, doamnei Kodievska, membra Parlamentului European, pentru a prezida a doua rundă. Madam Commissioner, honorable members of European Parliament and Doamna comisar, stimați eurodeputați și membri ai parlament, parlamentelor naționale, doamnelor și domnilor, bun venit tuturor la a doua rundă a întâlnirii noastre de astăzi, care se va concentra pe capacitarea femeilor și fetelor prin incluziunea digitală. Spun bun venit, doamne Maria Gabriel, comisar pentru economia digitală și societatea digitală care va interveni în această rundă. Spun de asemenea bun venit și eurodeputată Izascun Bilbao Barandiga din partea ALDE, raportor privind recomandarea Consiliului când vine vorba de prioritățile Uniunii Europene pentru cea de-a 62-a sesiune a Comisiei Națiunilor Unite privind statutul femeilor. spun bun venit uh, eurodeputaților și membrilor parlamentelor naționale care au venit de peste tot din uh, Uniunea Europeană și tuturor participanților. Vom avea și un mesaj video din partea domnului Carlos Moedas, comisar pentru cercetate, știință și inovare, care va anunța finaliștii premiului UE pentru uh, femei inovatoare. Și pentru a ne introduce acest subiect, o să țin o scurtă introducere în limba poloneză, deci vă rog să vă puneți căștile, limba engleză fiind pe canalul al doilea. Doamnelor și domnilor, sectorul TIC se dezvoltă foarte rapid și există o mare cerere pentru produse și servicii TIC. În următorii șase ani, în Uniunea Europeană, preconizăm că o să avem nevoie de 200.000 de specialiști uh, suplimentari în domeniul uh, TIC. Femeile reprezintă 30% din lucrătorii din acest uh, sector, sunt prost plătite și mai degrabă în categoriile Um, inferioare din acest uh, sector. În general, putem observa că femeile folosesc mai puțin la serviciile de plăți uh, bancare online, mai puțin la serviciile de comerț electronic, în general folosesc mai puțin uh, internetul. Și când vine vorba de noile evoluții IT, vedem că femeile sunt prezente doar pentru a face cafeaua, să spun așa. TIC și noile tehnologii cred că ne oferă posibilitatea introducerii unui grad mai mare de uh, flexibilitate la locul de muncă, oportunități pentru femeile inovatoare, oportunități pentru depășirea inegalității, oportunități pentru sprijinirea educației femeilor, nu doar în țările uh, și regiunile bogate, bogate, dar și în regiunile mai sărace, inclusiv în regiunile rurale. Reconversia profesională trebuie să devină o, și va fi o oportunitate importantă pe viitor. Dacă există inegalități în uh, TIC, așa cum se întâmplă acum, acestea sunt uh, costisitoare, 7 miliarde de euro în fiecare an. Și acest domeniu reprezintă o mare oportunitate pentru femei și pentru economia europeană. Însă trebuie să ne asigurăm că femeile pot să folosească uh, instrumentele care le stau la dispoziție din acest punct de vedere. Lansez un apel statelor membre și guvernelor statelor membre de a introduce pregătiri profesionale obligatorii în domeniul TIC la toate nivelurile de educație, începând de la de la școala primară. Trebuie să existe oportunități egale pentru, uh, pentru femei în acest domeniu. Vă aduc aminte tuturor că puteți să intrați pe această aplicație, Slido, și că puteți participa la aceast, această anchetă, un chestionar care are două întrebări care dintre statele membre ale Uniunii Europene are proporția cea mai mare de, de specialiști în domeniul TIC și există patru opțiuni de răspuns, uh, Belgia, Estonia, Suedia și Bulgaria. A doua întrebare, care este uh, procentul absolvenților uh, femei în domeniul TIC și avem patru răspunsuri posibile, 9%, 17%, 29% și 51%. Dacă cei care ne urmăresc pe internet au o întrebare pentru doamna uh, comisar Gabriel, vă rog să scrieți această întrebare pe aplicația Slidos și doamna comisar va încerca să răspundă celor mai populare întrebări la sfârșitul acestei uh, runde. Și acum dăm cuvântul uh, domnule comisar Maria Gabriel, comisar pentru economie digitală și societate digitală. Aveți cuvântul, doamnă comisar. Merci beaucoup. Vă mulțumesc uh, foarte mult, doamnă Kozlevska, dragă Agneșca, doamnă Balbao, Birandica, stimați membri ai Parlamentului European, ai Parlamentelor Naționale, stimați uh, participanți, doamnelor și domnilor, în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru faptul că m-ați invitat să sărbătorim împreună această zi internațională a femeii, împreună cu dumneavoastră. Trebuie să vă spun de asemenea că eu sunt emoționată să mă aflu din nou aici. De 9 luni de zile sunt comisar pentru economia digitală și societatea digitală și cu mare plăcere mă aflu din nou aici, în mijlocul celor uh, din Parlamentul European, persoane pe care știu că putem conta uh, pentru a purta această bătălie. Sunt persoane pe care le văd de ani de zile și nu pot decât să-mi exprim admirația pentru tenacitatea lor și pentru uh, puterea cu care se luptă pentru cauza femeilor la nivel european. Deci, din capul locului, vă mulțumesc pentru forța și pentru toate eforturile dumneavoastră. Acum voi intra în miezul subiectului care ne reunește astăzi aici. Uh, Vreau să vă reamintesc că în The Economist, acum 10 ani, apărea un articol, spunea, uitați uh, China, India și așa mai departe. Creșterea economică depinde de femei. Era titlul articolului atunci. femeile contribuie mult mai mult la creșterea economică decât uh, noile tehnologii sau decât uh, giganții economici China și India. Însă, ca și în trecut, uh, lucrurile nu s-au schimbat cum totul. Noi, ca societate, ar trebui să ne punem o întrebare. Luăm în serios acest motor de creștere reprezentat de femei? În ziua de astăzi vedem care sunt contribuțiile extraordinare ale femeilor și fetelor în toate domeniile de activitate umane. Și eu una ar vrea să subliniez uh, economia digitală. Mă ocup de acest domeniu în calitate de comisar, dar sunt de asemenea alarmată în cea mai mare măsură de absența femeilor în acest domeniu. Ne aflăm în plină tranziție digitală către un viitor digital hotărător. Asta e bine, da, e drept, există și cifre care să ne arate asta. O Europa digitalizată ar însemna 415 de milioane de euro în plus la PIB. Um, analizarea datelor în masă, inteligența artificială sau internetul obiectelor, toate acestea sunt uh, posibilități enorme. Țările digitalizate vor fi printre cele mai uh, dinamice și creșterea lor economică va fi uh, în jur de 3,9% până în 2020. Însă pentru a ajunge acolo e nevoie de mână de lucru calificată în domeniul TIC. După 2020, 90% din locurile de muncă vor uh, necesita astfel de competențe digitale de bază și prin urmare ne întrebăm care poate fi contribuția femeilor la acest viitor digital? Răspunsul e clar mai multe femei în locurile de muncă digitale pentru a crește anual PIB-ul UE cu 16 miliarde de euro. De asemenea, s ar îmbunătăți mediul startup-urilor, deoarece startup-urile deținute de femei au mai multe șanse de a reuși. Companiile ar avea de câștigat, deoarece diversitatea sânului, sânul unei întreprinderi duce la apariția de produse și servicii mai bune. Acestea sunt concluziile din ultimul studiu în legătură cu femeile în perioada digitală, studiu care va fi publicat astăzi de comisie și despre care vă vorbesc astăzi aici în exclusivitate. E clar, trebuie să încurajăm femeile ca motor de creștere economică, însă în primul rând să înțelegem care e situația acum. La nivel mondial, ONU a subliniat anul trecut că progresele către egalitatea între sexe se află într-un punct mort. Și prăpastia digitală între bărbați și femei se adâncește. Și studiul nostru confirmă aceste rezultate. Există de patru ori mai mulți bărbați în Europa care au studii legate de TIC. Ceea ce e și mai îngrojorător e că numărul de femei în învățământul superior TIC e în scădere față de 2011. Această scădere se reflectă prin subreprezentarea femeilor în uh, întreprinderile din acest sector și numărul de societăți tehnologice conduse sau înființate de femei. Câteva cifre în plus. Întreprinzătorii TIC au de 5 ori mai multe șanse să fie bărbați decât femei. E... Uneori șansele sunt de 100 la 1. Numărul de femei uh, fondatoare e cam jumătate din cel al bărbaților și doar 19% din antreprenorii europeni în domeniul TIC sunt femei. Doar 10% din fondurile mondiale de capital de risc uh, au fost înființate de o femeie între 2005-2010. Deci o mare parte din societate, de jumătate din societate, practic, nu e reprezentată aici. Deci femeile par, practic, să fie separate de acest viitor digital. Asta nu e doar o nedreptate socială, e o mare pierdere pentru economie și pentru societate. Prin urmare, cum putem implica mai mult fetele și femeile pentru a schimba această tendință? Bineînțeles că nu există o soluție miraculoasă nevoie de o soluție multifacetată care să facă față cauzelor complexe și transversale ale acestui fenomen. Și pentru ca aceste acțiuni să aibă un impact, ele trebuie adoptate la toate nivelurile. Și de aceea eu și echipa mea acum ne ocupăm de o strategie cu privire la femei în domeniul digital, strategie care se va concentra pe trei domenii. În primul rând, aș vrea să uh, pun sub semnul întrebării toate pe ideile preconcepute și stereotipurile care există cu adresa la femei în domeniul digital. Știm cu toții că decizia de a studia ceva nu e neapărat o decizie lineară. Mulți factori intră în joc. Mediul social, familia, valorile, percepțiile pe care le ai. Mijloacele de comunicare își au cuvântul lor de spus Uh, ele practic ne șlefuiesc de multe ori uh, percepțiile și credințele. Dacă toate femeile tot aud tot timpul la mijloace, în mijloace de comunicare că acest sector e pentru băieții geek care stocilar și stau singuri în cameră, asta vor crede. Femeile, fetele, bărbații nu sunt întotdeauna expuși la adevărata situație din societate și, ca să începem, nu sunt uh, reprezentate femeile. În mijloc de comunicare tradiționale, doar 24% din persoanele reprezentate sunt femei. Și iar pe mm, Twitter și pe internet, 25%. Mai mult, femeile nu apar într-o lumină pozitivă. Nu apar femei cu cariere înfloritoare în acest domeniu al uh, TIC-urilor. femeile model și vizibilitatea lor intră aici în joc. Un studiu recent al Microsoft arată că fetele nu vor să studieze științele, ingineria, matematicile, deși sunt conștiente de avantajele oferite de acest domeniu pentru a obține un loc de muncă. Studiul nostru confirmă că fetele nu uh, urmează studii în acest domeniu, deoarece nu au un model în acest sens. Fie că e vorba de femei reale sau de personaje în film, televiziunea și mijloacele de comunicare nu reprezintă rolul pe care, nu prezintă rolul pe care îl joacă femeile în acest domeniu și în societate în general. Și și statele membre ar putea juca aici un rol. Vă voi da un exemplu. Directiva Servicii Media și Audiovizual pentru care, cu care, legătură cu care au loc acum negocieri uh, între cele trei instituții, Parlament, Consiliu și Comisie. În directivă se interzice direct, uh, discriminarea pe funcție de sex în uh, recomandările publicitare. În directiva de 2016, privind drepturile de omul și în ceea ce privește competitivitatea industriei europene a serviciilor audiovizuale online, deci în acea directivă se cere industriei să combată discriminarea și să promoveze o imagine diversificată și realistă a competențelor și potențialului femeilor și bărbaților în societate. Aș vrea să văd ce fac statele membre în acest domeniu și să discut cu reprezentanții uh, companiilor și cu autoritățile naționale de reglementare. Însă, este vorbind, sub reprezentarea femeilor în mass media, ar trebui ea să ne mire, dat fiind că nici în industria audiovizuală femeile nu prea sunt uh, reprezentate. Dacă, în general, filmele, mm, imaginile sunt uh, produse de bărbați, ne întrebăm atunci cum putem avea o imagine mai diversificată a societății. Un mai bun echilibru între sexe în industria europeană mm, mass media și a filmului ar oferi mai multă culoare, perspectivă, diversificare. Femeile și bărbații și-ar da seama, ar vedea astfel că e firesc ca atât bărbații cât și femeile să joace un rol în acest domeniu uh, digital și TIC. Prin urmare, ar fi disponibile mai multe opțiuni atunci când te gândești ce să studiezi la universitate sau când sunt aleși candidații pentru a ocupa un post de muncă. De aceea eu vreau să mă implic în acest domeniu, să lucrez cu programul media și încă o dată mulțumesc Parlamentul European pentru sprijinul său. De la început, programul media, un adevărat success story pentru noi, a fost un program pe care Parlamentul European l-a promovat și l-a sprijinit și vom face în continuare uh, toate eforturile pentru ca și la următorul buget acest program să fie finanțat așa cum trebuie. Însă în ceea ce privește programul media și egalitatea între sexe pe 2018, vom analiza reprezentarea femeilor în proiectele pe care le finanțăm. E parte din activitatea noastră actuală, deoarece revizuim acest program media pentru perioada 2018-2020. Tot așa vom organiza și un eveniment la Festivalul de la Cannes în 2018 colaborând cu diferiți parteneri pentru sensibilizarea publicului față de această problematică. Și sunt prevăzute și alte acțiuni în cadrul Anului European al Patrimoniului Cultural și în cadrul Europeana. De pildă, și asta va face parte din strategia pe care o voi prezenta în curând, în cadrul Europeana ar trebui să ne reamintim cum, de-a lungul anilor, s-au afirmat drepturile femeilor în Europa. Ar trebui să aducem un omagiu tuturor femeilor care au dovedit că femeile nu sunt victime, sunt uh, motor și un vector de creștere. Trebuie să ne unim eforturile la toate nivelurile și, din punctul meu de vedere, aceasta este singura opțiune de care dispune pentru a modifica clișele și ideile preconcepute atât de deplasate. Organele de presă ar trebui să nu mai recurgă de fiecare dată la experți de sex bărbătesc. La conferințe ar trebui, la conferințele televizate ar trebui să apară mult mai multe femei. Nu e cazul conferinței de astăzi, bineînțeles. Uh, Trebuie să vă spun că am făcut un, un studiu și nu ar trebui să mai acceptăm ca la conferințe și la grupuri de discuții să nu existe o diversitate și o reprezentare suficient de diversificată. Chiar lunea asta am lansat o campanie, No Women, No Panel, și m-am organizat să particip la conferințele și evenimentele, m-am organizat să nu particip la conferințe și evenimente publice la care femeile nu sunt reprezentate sau la care sunt eu uh, singura femeie invitată. Deci vă rog să participați la această campanie și să fiți și dumneavoastră ambasadorii și ambasadoarele acestei campanii. Da, vedem care sunt problemele, însă unul din rezultatele studiului a arătat că femeile nu sunt excluse în mod intenționat, ci inconștient de atât de mult timp femeile nu participă la anumite conferințe, încât organizatorii nici măcar nu se mai gândesc să invite femei. Deci de aceea ne-am hotărât să dăm uh, exemplu. Dacă nu, invit, nu participă femeile, nu organizăm conferințe. Deci nu e vorba neapărat de cote, dar cei care organizează evenimentele ar trebui să se gândească la invitarea de experți, uh, experte competente. Acum, competențele și educația. Eu cred că aici reprezentanților naționali trebuie uh, să le cerem să ne dea exemple concrete. Ce putem face mai mult? Însă această sfidare, această provocare trebuie abordată în așa fel încât domeniul digital să ducă la o capacitare a femeilor și fetelor. În ce privește învățământul, 90% din fete sunt interesate de TIC-uri. Însă, din păcate, multe dintre ele nu vor urma studii universitare, deși sunt foarte interesate de domeniu. Prin uh, educație pot sport exista căi pentru a avea o carieră foarte interesantă. femeile trebuie să uh, profite și fetele de pe urma uh, posibilităților oferite de acest domeniu. Și după întâlnirea comisarului Navracici, în ianuarie, ianuarie mă scuzați, am publicat uh, un ghid în ceea ce privește um, educația digitală. Vrem să încurajăm o mai mare utilizare a tehnologiilor digitale în învățământ pentru ca fetele și femeile să dobândească competențele digitale necesare. Și în acest plan arătăm că tinerii europeni trebuie să învețe algoritmii de bază, trebuie să aibă gândirea necesară unui programator. O altă, un alt eveniment e foarte important în mine. Săptămâna programării codului de programare. E o inițiativă cu foarte mulți voluntari. Am vrea să învățăm pe tineri nu doar ce înseamnă programarea, am vrea să uh, îi liniștim că nu suntem doar utilizatori de conținuturi, suntem creatori. Mașinile, automatele niciodată nu vor înlocui uh, omul în ceea ce are el uh, drept uh, capacitate creatoare și mă bucur să văd. Uh, anul acesta, uh, anul trecut, mă scuzați, am avut 1,7 milioane de participanți, 47% femei, o cifră impresionantă. Și trebuie să încurajăm în continuare fetele. Am avut deja ocazia să o spun, însă, iată, pot să vă împărtășesc și dumneavoastră uh, ambiția mea de a avea 50% din școlile europene uh, participante la uh, acest eveniment, săptămâna programării. Bineînțeles, acum Coaliția Europeană pentru Competențe și Locuri de Muncă Digitale. E o coaliție creată acum o lună, care se bazează pe 19 coaliții naționale și lansez acum un apel la țările care încă nu ni s-au alăturat. Vă rog să uh, nivel alăturați. Doar într-un an, 7 milioane de europeni au beneficiat de formare în domeniul digital datorită acestei coaliții. Și asta ne demonstrează că e nevoie de o mobilizare la toate nivelurile. Nu e suficient să se implice doar statele membre, doar Comisia sau societatea civilă. Cu toții trebuie să ne mobilizăm pentru dobândirea de competențe digitale. E convingerea mea profundă și de aceea e una din prioritățile mele, de altfel principala mea prioritate. Și sunt convinsă că, deși venim cu cele mai bune texte legislative și venim cu instrumente financiare, dacă nu investim acum în persoane, niciodată nu vom putea avea o tranziție digitală reușită. Mai există și câteva uh, premii instituite de Uniunea Europeană. Domnul comisar Mădor se va referi la asta. Avem Premiul European pentru Competențe Digitale. E un premiu pentru inițiativele care duc la dezvoltarea competențelor specialiștilor de IT. Și anul trecut am decernat și un uh, premiu IT for She pentru promovarea competențelor digitale uh, rândul femeilor și fetelor. Și îmi doresc ca și statele membre să acționeze la nivel național. Trebuie să contăm pe statele membre. O a treia prioritate, antreprenoriatul digital și inovarea. Masa critică de femei și fete în uh, învățământul de profil afectează, bineînțeles, accesul la cariere în domeniu. Și oricum, e o carieră greu de menținut și de urmat. Din persoanele care lucrează în domeniul TIC, un mic procent sunt femei. Și în același timp știm că avem o mare lipsă de specialiști de IT. 40% din companiile care încearcă să găsească specialiști ne spun că întâmpină dificultăți enorme Uh, pentru a recruta personalul necesar. Și vă voi da un exemplu frapant. Domeniul cybersecurității. Aici există o lipsă enormă de femei competente. În acest domeniu există o penurie, deci 1,8 milioane de locuri de muncă nume, până în 2022, din care 335.000 doar în Europa. Deci vă pot asigura că nu vom putea face față acestei cereri de locuri de muncă doar prin angajarea de bărbați. E nevoie de mult mai multe femei în acest domeniu. Și ar trebui să ne punem din nou întrebarea, ce le întâmpină pe femei să înființeze întreprinderi în domeniul tehnologic sau să se ocupe de gestionarea aceasta? Încă o dată, lipsesc modele care să inspire încredere lipsa de încredere. Trebuie întotdeauna să vorbim de această lipsă de încredere. Trebuie uh, să uh, combatem această lipsă de încredere. Trebuie să avem uh, rețele care să sprijine eforturile femeilor. Conform raportului privind starea tehnologiilor europene, dar 6% din companiile europene din seria AIB au șefi, au patroni femei. Trebuie să acționăm pentru că dacă nu vom pierde din uh, valoare economică. Studiile arată că investițiile în startup-uri uh, create de către femei au rezultate mai bune cu 63% mai bune decât uh, față de uh, întreprinderile, startup-urile create doar de bărbați. În domeniul uh, asociativ, uh, campaniile conduse de femei au Uh, mai uh, mult succes uh, decât cele create de bărbați. Diferența este de 13 față de 20%. Implicarea femeilor în, în antreprenoriatul digital este foarte importantă. Partea bună este că nu începem de la zero. Comisia a uh, finanțat Rehabs, prima comunitate um, economică care face o legătură între companiile pentru a uh, stimula schimburile între femei. Premiul femeilor inovatoare recompensează femeile antreprenori excepționale și îi uh, le inspiră pe celelalte femei care doresc să copieze modelul lor. Lansez și o serie de acțiuni pentru a sensibiliza, sensibiliza comunitatea de uh, cercetare cu privire la tehnologiile formării și uh, Uh, ale uh, comunicării. Așa cum am spus, am dorit să obținem un echilibru și în domeniul uh, cybersecurității și trebuie să ajutăm toate aceste femei și aceste femei să dobândească competențele necesare. În acest domeniu al securității cibernetice, în contextul lipsei de competențe pentru femei, e o risc, un risc, risc și pentru securitatea, pentru societatea noastră, pentru democrația noastră. Deci eh, trebuie să folosim toate inițiativele pe care le avem la dispoziție pentru a combate toate aceste percepții negative eh, pe care femeile le au în acest domeniu, dar și pentru a susține femeile. Bineînțeles că dialogul cu mediul de afaceri, cu statele membre, cu comunitățile de cercetare eh, poate reprezenta un instrument foarte puternic pentru a obține rezultate concrete. Și, în fine, să nu pierdem din vedere și dimensiunea internațională Parlamentul European uh, întotdeauna a ținut cont de această dimensiune și continuă să o afirme pentru că până la urmă apărăm valorile și principiile noastre, dar știm cu toții, femeile nu reprezintă un grup uh, omogen, în orice caz nu mai omogen decât uh, țările, dar în orice caz trebuie ca femeile să aibă un rol mai important în TIC și nu numai și deci în politica uh, digitală pentru dezvoltare trebuie să le ajutăm pe partenerele noastre pentru ca ele să lanseze mai multe proiecte care să acorde uh, femeilor posibilitatea de a avea uh, perspective uh, și uh, locuri de muncă. Cu ocazia Uh, zilei uh, dezvoltării din iunie, voi uh, dirija un grup de experți privind femeile și rolul lor în domeniul digitalizării și tocmai pentru a promova aceste bune practici în domeniul noilor tehnologii. În încheiere, astăzi, cu ocazia Zilei Internaționale pentru Drepturile Femeilor, aș dori să uh, transmit un mesaj puternic. Am avem nevoie de implicarea bărbaților, a femeilor, a școlilor, a universităților, a, uh, a reprezentanților industriei, a parlamentelor naționale, a Parlamentului European și a statelor membre pentru a obține rezultate. Parlamentul European întotdeauna a făcut foarte multe în acest domeniu. Vă mulțumesc pentru organizarea conferinței. E un subiect care este foarte important pentru mine. Îmi cer scuze că am vorbit poate prea mult, dar vorbesc din inimă. Inima mea vorbește Uh, și uh, e clar că miza o reprezintă credibilitatea noastră. Aș dori să mulțumesc tuturor participanților pentru că, într-adevăr, prezența dumneavoastră uh, ne aduce energie, un suflu proaspăt. Vedem că putem trece de la vorbe la fapte, că putem să facem declarații frumoase, dar și să avem rezultate concrete și doar împreună putem să schimbăm lucrurile. Aș dori încă o dată să vă mulțumesc și să vă spun că îmi doresc o lume în care revoluția digitală păstrează uh, ceea ce e cel mai prețios, respectiv uh, ființa umană. Dar pentru mine această ființă umană este încarnată și de bărbați și de femei. Să nu uităm acest lucru. Mulțumim, doamnă comisar, pentru aceste cuvinte uh, pline de uh, miez. Acum, domnul uh, comisar Carlos Medio, de pe partea de cercetare și inovare, ne va transmite un mesaj pe internet. Good afternoon and happy international. Domnilor și domnilor, bună ziua și o zi internațională a femeii fericită. Succesul nu va fi determinat de sexul dumneavoastră, ci doar de limitele propriilor vise și de munca depusă pentru a le atinge. Acestea sunt cuvintele cele mai faimoase arhitecte Zaha Hadid înainte de a muri. Și astăzi toată lumea vorbește despre importanța agendei privind egalitatea de gen, însă mulți dintre voi cele prezente faceți din această agendă misiunea dumneavoastră cotidiană în fiecare zi a, a anului. Și știința și inovarea sunt unele din cele mai importante instrumente pentru capacitarea femeilor. Acesta este spiritul adevărat al Premiului Unii Europene pentru uh, femeile inovatoare. Și nu o să ne oprim până când nu o să dăm o importanță mai mare femeilor inovatori. În acest an am primit mai mult de 100 de candidaturi. În data de 25 iunie, cu ocazia conferinței web din Sofia, voi anunța câștigătorii. Și astăzi, în fața dumneavoastră a tuturor, pot să vă anunț în cele din urmă cele 12 finaliste. Însă, înainte de a face acest lucru, permiteți-mi să mulțumesc uh, Comisiei FEM și președintei, doamna Viciuta, misiunea și tenacitatea dumneavoastră pentru a vă achita de ea este uh, admirabilă. Nu vă mai uh, răpesc timpul și vă prezint din cele patru colțuri ale Europei cele 12 finaliste pentru Premiul Uniunii Europene acordat femeilor inovatoare pe anul 2018. congratulate uh, Felicitări finalistelor pentru realizările extraordinare și pentru faptul că inspiră atât de multe fete și femei din Europa care își doresc o carieră științifică. Și acum putem să începem dezbaterea. Nu avem prea mult timp, deci fiecare vorbitor va avea la dispoziție maxim două minute. Vedeți, am aici un ciocan pe care o să-l și folosesc dacă va fi nevoie. Începem din Spania. Susana Canaro are cuvântul. Aveți cuvântul. Muchas gracias, señora. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să spun și eu, ca președintea noastră, cât de importantă e capacitarea femeilor și fetelor în domeniul digital. Și referitor la ce fac statele membre, aș vrea să vă spun ce facem noi în Spania. Cu un plan de acțiune paralel. În 2014 avem un plan de acțiune pentru femei și fete în domeniul digital și societatea informației. Și acum avem uh, și o conferință permanentă în domeniul digital, uh, în cadrul căreia uh, colaborăm cu asociații de experți pentru a spori protagonismul femeilor în domeniul noilor tehnologii și pentru a combate atitudini maciste în ceea ce privește utilizarea conținutului digital. Acum, în ceea ce privește domeniul muncii, spuneați că trebuie crescută prezența femeilor în activitatea tehnologică și în posturile de conducere. În Spania, femeile sunt cele care conduc principalele firme de tehnologie digitală, Google, Microsoft, Twitter, Facebook sau eBay, însă e clar că trebuie continuate eforturile. În ceea ce privește învățământul, trebuie să uh, sporim uh, numărul de femei implicate în acest domeniu. De asemenea, să combatem uh, atitudinile maciste în ceea ce privește um, conținuturi digitale, cum ar fi și industria jocurilor video, unde sunt menținute tot felul de stereotipuri și ceea ce privește domeniul rural, trebuie să ajutăm femeile să dobândească competențe de bază pentru acces uh, la servicii administrative, la uh, conturile bancare online, dar și pentru evoluția lor profesională pentru a evita izolarea și pentru a preîntâmpina și combate violența la adresa uh, femeilor. Și referitor la aceasta din urmă, în Spania tocmai a însemnat un pact istoric de combatere a violenței împotriva femeilor și în acest pachet există o măsură, un pachet de măsuri către, uh, pentru tinerii noștri, deoarece aceștia sunt categoria cea mai uh, îngrijorătoare. Uh, E vorba de educația tinerilor, dar și de educarea profesorilor uh, și părinților. Măsuri pentru bună utilizarea rețelelor sociale și campanii de sensibilizare pentru a învăța pe tineri și pe tinere cum să recunoască anumite atitudini uh, de control care au în ele un germene de Uh, violență macistă pentru a pune capăt acestui fenomen. De asemenea, vrem să facem modificări la legile care sunt necesare pentru a pune capăt violenței digitale la adresa femeilor, așa cum se spunea, mm, care duce uneori, de exemplu, la preluarea identității unei persoane sau mm, e vorba și de ordinele de îndepărtare atunci când există o sentință juridică și știm cu toți cu cât mai multe, că atunci când vom avea multe femei în domeniul digital, cu atât uh, situația se va schimba. Vă mulțumim, doamnă Camarel. Acum, din Republica Cehă, are cuvântul Frantisek Priba. Vă mulțumesc foarte mult, stimate colegă. Aș dori să mulțumesc uh, raportoarei Parlamentului European, doamnei, doamna Șoidrova, și Serviciului de Cercetare a Parlamentului European pentru activitatea sa. Nu, nu sunt sigur dacă sunt, dacă sunt un expert în acest domeniu, dar am încercat uh, să mă informez și sunt de acord cu conținutul acestui raport. Sunt de acord că trebuie să înlăturăm uh, barierele existente. Trebuie să spun în același timp că, din punctul de vedere, cotele nu reprezintă cea mai bună abordare, pentru că, în urma cotelor, um, s-ar putea să forțăm ca o femeie să ajungă într-o poziție um, în care nu se simte prea confortabil. o femeie care își uh, obține postul în urma unui sistem de cote s-ar putea să creadă că va fi întotdeauna percepută ca o uh, femeie care a ajuns în postul respectiv datorită cotei impuse. Cred că avem nevoie de măsuri reale care să ajute femeile de exemplu, să poate să-și aducă la locul de muncă copiii. Mi se pare mult mai util o asemenea măs- uh, măsură decât impunerea unor cote obligatorii. Sectorul privat are în continuare un caracter foarte patriarhal și cred că trebuie să atragem atenția să reliefăm domeniile unde s-au înregistrat progrese. Și cred că trebuie să-i mulțumim doamnei Lovelace pentru că am, am avansat atât de mult în domeniul IT. Vă mulțumesc. care cuvântul doamna Ana Gomez din partea Parlamentului European doamna comisar. Maria. Mare plăcere pentru mine să-ți urez uh, bun venit, uh, să te văd din nou printre noi. Mi-a plăcut extrem intervenția ta și mă bucur uh, să constat că uh, ai luat această decizie să nu mai participi la conferințe dacă la uh, aceste conferințe nu participă și femei, ceea ce sigur nu este co- condiția unică, dar în orice caz e importantă. Aș dori să vă întreb următoarele. Avem, Europa trebuie să aibă o voce de promovare a egalității de gen. Trebuie să denunțe orice încălcare a drepturilor omului care afectează femeile nu doar în Europa, ci peste tot în lume. Trebuie să recunosc că există canalul uh, Euronews și mulți oameni uh, de pe planetă consideră că acest canal yes, ar fi vocea, vocea Europei. Însă, în rapoartele de astăzi privind Ziua Internațională a Femeii, am văzut un uh, reportaj privind Arabia Saudită și faptul că femeile au dreptul și conduc mașini în Arabia Saudită, ceea ce nu se întâmplă în, uh, în, uh, în, în realitate. Uh, drepturile femei, femeilor nu sunt uh, respectate în Arabia Saudită. Pe de altă parte, Euronews promovează un parteneriat cu uh, Barbie, discută despre heroes în engleză, nu, e, nu eroi, eroi femei și mă întreb dacă într-adevăr aceasta este abordarea potrivită, pentru că discutăm despre capacitarea femeilor în uh, domeniul tehnologiei informației și comunicării, TIC și IT. Te-aș ruga, Maria, să acorzi o atenție mai mare acestui instrument de care dispunem, pentru că este foarte important în această perioadă în care știrile false se diseminează prin intermediul instrumentelor TIC, să ne asigurăm că instrumentele, canalele pe care le finanțăm noi, cărora trebuie să le respectăm independența editorială, promovează valorile importante pentru noi, pe care le promovăm noi și uh, Comisia Europeană. Mulțumesc, doamna Gomez. Dau cuvântul doamna Edith Estrada din Portugalia acum. Obrigada, senhor presidente. E eh, primul Vă mulțumesc foarte mult, doamna președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc Comisiei eh, FEM eh, Parlamentul European a fost vicepreședinte acestei comisii timp de 10 ani și este o plăcere să revăd atât de multe colege și prietene din diferite grupuri politice. O revăd pe Maria Gabriel, pe doamna Izascun Bilbao Barandica și alte colege. Este o mare plăcere pentru mine să pot să fiu astăzi aici. Avem nevoie de mai multe femei în domeniul tehnologiilor, informațiilor și comunicațiilor, în economia digitală, așa cum s-a menționat deja acest lucru. Femeile sunt reprezentate în aceste domenii. Însă, doar în uh, posturile de, de, de conducere sunt ocupate doar de 19% uh, femei. Chiar dacă mai multe femei uh, avem mai multe femei absolvente de învățământ superior, prezența lor este prea mică în aceste domenii. În Portugalia avem prea puține femei antreprenori, și Portugalia a făcut eforturi majore, a investit mult în societatea digitală, în uh, antreprenoriat, uh, a adoptat măsuri de sprijin pentru uh, femei, pentru antreprenoare, educația, pregătirea profesională în domeniul științei trebuie să reprezinte o prioritate. Tehnologia ne-a schimbat deja de mai mult timp viețile și uh, viteza schimbărilor este în uh, creștere. Și nu suntem siguri care va fi impactul noilor evoluții tehnologice, ținând seama de faptul că acum nu este deloc clar dacă impactul combinat al tuturor acestor uh, modificări va duce la uh, distrugerea unui număr mare de locuri de muncă. Mă tem că locurile de muncă afectate în mod direct vor fi cele ale femeilor. Drept urmare, este important să luăm măsurile necesare prin care să evităm pierderea acestor locuri de muncă deținute de femei, să ne asigurăm că femeile vor putea participa la revoluția te- uh, tehnologică. Revoluțiile uh, tehnologice creează în același timp noi posibilități de perpetuare a violenței uh, împotriva femeilor. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc!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 Doamna comisar, doamna președinte, dragi colegi, aș dori să încep referindu-mă la o serie de inițiative utile din Polonia privind uh, rolul uh, fetelor în, ed- în educație, rolul uh, fetelor în domeniul TIC a fost uh, organizate uh, multe campanii care doreau să atragă mai multe femei și fete în aceste domenii științ, uh, științific și TIC. În ultimii ani am asistat la o creștere de 30 până la 35% a fetelor care s-au înscris și au, au avut studii în la universități tehnice IT4She este un uh, program rele- uh, relevant din acest punct de vedere. Și în cadrul a, a, a primit un uh, premiu pentru implicarea femeilor în acest domeniu din partea doamnei comisar Gabriel. Programul IT4C este o poveste de succes și în, a, în acest an, în luna noiembrie, va avea loc un eveniment important care va pune accentul pe rolul femeilor în tehnologie. Se numește, titlul acestui eveniment este Rolul femeilor în știință. Mai avem multe de făcut, mai avem uh, probleme din punctul de vedere a reconcilierii uh, um, carierei profesionale cu viața fam- uh, familială. Din acest punct de vedere, cadrul legislativ trebuie să fie modificat pentru a încuraja și pentru a permite angajatorilor să facă uh, mai mult din punctul de vedere al uh, măsurilor necesare pentru protecția, pentru îngrijirea uh, copiilor, pentru a permite uh, ca munca să se desfășoare și de la distanță. Ne confruntăm, din păcate, cu prea multe stereotipuri, prea puține fete sunt interesate de uh, domeniul uh, științelor exacte. Există în continuare diferența uh, de plată între bărbați și femei. Vă mulțumesc. Dau cuvântul reprezentantei Franței. Bonjour. Uh, doamna Rixo, mulțumesc foarte mult. În Franța, ca uh, în multe din țările dumneavoastră, avem o problemă de dublă natură. În primul rând, între anii 1980-1990, în Franța existau cam 40 până la 50% din femei în, uh, în domeniul informaticii și al digitalizării. Astăzi reprezintă el doar 27% și 19% în general în uh, meserile tehnice. Un alt element pe care l-ați uh, amintit, Consiliul de Orientare de Ocupare din Franța a spus că până 10 50% din locurile de muncă vor fi digitalizate și automatizate. Apoi, Știm că inteligența artificială există uh, o parte de uh, algoritm uh, care este afectată de o viziune sexistă cu un uh, impact uh, sexist, dar și societal, mai ales în domeniul medicinei. Haideți să ne imaginăm. Uh, în curând, Uh, diagnosticele vor fi puse de către cadre medicale, dar și de către mașini, de către software-uri, care dacă sunt, uh, au o viziune sexistă, atunci vor avea o implicație negativ, negativă asupra sănătății femeilor. Deci miza economică este importantă, există o miză de societate, dar există și o miză mai concretă legată de sănă, uh, reală legată de uh, sănătatea femeilor. Uh, Uh, adunarea Națională a hotărât să întocmească un raport, uh, facem audieri cu cercetători, cu sociologi, uh, cu antreprenori, cu reprezentanții mediului de afaceri și am făcut două constatări. În primul rând există stereotipuri legate de rolurile tradiționale, A spus acest lucru, și apoi mai există și Uh, un adevărat sexism uh, în domeniul digital. Și cred că este foarte important să amintim acest lucru, pentru că nu cred că ar trebui ca doar uh, femeile să aibă de suferit de pe urma penuriei de femei din domeniul digital, ci trebuie să amintim că este vorba despre o răspundere colectivă și mai ales uh, legată de acest uh, domeniu uh, digital care trebuie să se reformeze astfel încât să încurajeze și femeile cât și bărbații să lucreze în acest domeniu. Știți că există școli în domeniul digital care au apărut în ultimii ani în care nu erau nici măcar toalete pentru femei la început. Deci a trebuit ceva timp pentru Uh, ca aceste toalete să fie construite, având în vedere numărul mare de fete din aceste școli. Și acum, în încheiere, aș dori să vă povestesc o, uh, ceva ce mi s-a întâmplat mie. Săptămâna trecută am organizat o reuniune în circumscripția mea cu elevi. Am invitat două cercetătoare în criptografie și în inteligență artificială. Prima întrebare a, a fost pusă de o fată uh, care a spus că situația este cu adevărat gravă. Deci aș dori să ne spuneți ce putem face pentru ca uh, aceste fete să aibă cu adevărat perspective de viitor. Mai avem încă două vorbitoare, dar uh, doi vorbitori, Mati din Finlanda uh, și Nicol Bayer din uh, Germania. Le, le rog să vorbească doar un minut pentru că ne presează timpul. Finlanda, uh, Torvinen, domnul Torvinen. Kiitoksia ja, ja ensimmäisenä kiitos kaikille maailman naisille, että te teette. Vă mulțumesc. Aș dori să mulțumesc tuturor femeilor de pe această planetă care o transformă într-un loc mai uh, plăcut pentru a trăi. Mă numesc Marchi Torvinan și fac parte din Parlamentul Finlandei. Mă bucură faptul că v-ați uh, referit la această problemă importantă, subreprezentarea femeilor în domeniul uh, tehnologiei informațiilor și comunicațiilor și, în general, în domeniul tehnologic. Această sub, uh, subreprezentare este adevărată chiar și într-o țară atât de avansată cum este Finlanda. Există în continuare un dezechilibru de gen profund în aceste domenii. Și dacă vom uh, rămâne la acest stereotip că TIC este un domeniu masculin, pierdem potențialul imens al contribuției pe care uh, o să o aducă femeile acestui uh, sector. Eu am o, form- o formație de jurist și înțeleg prea bine care este potențialul uh, femeilor. Programarea informatica ar trebui să fie predată în școli nu doar băieților, dar și fetelor, tocmai pentru ca mai multe fete să decidă că doresc să urmeze o carieră tehnică. Avem nevoie de o cooperare internațională între um, companiile din acest domeniu care să facă ca, acest, ca el să fie mai atrăgător și pentru, pentru uh, femei o, o programatoare din Finlanda a scris o carte pentru copii privind limbaj, limbajul de uh, programare, ceea ce a fost uh, extraordinar pentru fete. Fetele cred că au un potențial mare în domeniul TIC și genul nu ar trebui să fie o barieră în calea alegerii unei uh, cariere în acest domeniu, indiferent de proveni- proveniența ta. Ana Bauer din Germania. Mulțumesc și, uh, și din partea mea pentru uh, femeile care s-au, activ, s-au angajat în acest uh, domeniu. A fost publicat un uh, raport cu ocazia Forumului Economic de la Davos că va dura 100 de ani, dacă nu chiar 200 de ani, până când se va ajunge la o adevărată egalitate de șanse din punct de vedere economic între bărbați și femei. Și femei. Este o perioadă prea lungă de timp eu am o formație tehnică, am, fost, am lucrat ca inginer în, Ger- în Germania timp de 8 ani înainte de a intra în uh, politică și vă pot spune că reconcilierea între viața profesională și cea familială nu este uh, garantată și trebuie să încercăm ca șansele care vor apărea în urma fenomenului digitalizării, de exemplu, noi, noi moduri de a munci, noi moduri de a stabili uh, perioadele de lucru să poată fi folosită și uh, pentru zonele rurale, unde în continuare trăiește jumătate din populația Europei. O temă care Uh, mă neliniștește este tendința de a merge, de a întoarce înapoi roata istoriei. Există diferite forțe politice care doresc să apere modelele uh, familiei tradiționale, modelele tra- tradiționale. Mi se pare păcat și cred că ar trebui să facem mai mult pentru a nu da înapoi această roată a istoriei. Mulțumesc! Mulțumesc! Am încheiat partea dedicată dezbaterii și acum trecem la partea care va rezuma această rundă și o să începem de, cu răspunsurile oferite la întrebările din acest chestionar. Vă mulțumesc pentru că ați participat la acest chestionar. O să citesc răspunsurile la primele două uh, întrebări. Prima întrebare. Care dintre statele membre ale Uniunii Europene are cea mai mare proporție de specialiști femei în domeniul TIC. Bulgaria, 28% din specialiștii IT sunt femei în Bulgaria. Este cel mai mare procent din Uniunea Europeană. Deci felicitări Bul- Bulgariei. A doua întrebare. În opinia dumneavoastră, care este procentul aproximativ al absolvenților uh, femei în domeniul TIC? răspunsul este 17, 17%. Și este interesant să vedem că doar 10% dintre aceste feme- din femeile care au studiat uh, în domeniul TIC își continuă activitatea în acest domeniu. Apoi o altă întrebare. Cum putem să angajăm mai mult pe bărbați uh, în uh, ceea ce privește egalitatea șanselor între bărbați și femei. Este o întrebare de pe internet și o să dau cuvântul doamnei comisar pentru a încerca să răspundă pe scurt acestor întrebări. Aveți cuvântul. Si de... O să încerc să am, folosesc doar uh, o frază pentru a sintetiza toate intervențiile pentru care aș dori să vă mulțumesc. Aceasta ar fi să dăm uh, exemple, exemple care să grăiască cu o voce foarte puternică. Într-adevăr, înțelegem astăzi că trebuie să combatem stereotipurile. Nu trebuie să omitem uh, formele de violență pe care uh, le întâlnim uh, tot mai des în lumea digitală. Trebuie să ne asigurăm că locul femeilor în domeniul educației, dar mai ales după aceea pe piața muncii, Uh, legat de noile tehnologii va fi consolidat. E clar că e nevoie de eforturi comune. Aș dori să vă mulțumesc pentru exemplele de bune practici pe care le-ați dat. Într-adevăr, asta trebuie să facem, să ne asigurăm că aceste bune practici sunt mai vizibile, sunt mai cunoscute. Când vom avea, astfel vom avea mai multe proiecte uh, IT for She sau uh, uh, proiecte precum cel din Spania, din Germania, uh, din uh, Polonia și îmi cer scuze dacă am uitat câteva dintre ele. Bineînțeles că nu trebuie să dăm uitării zonele rurale. Așa cum am spus astăzi, uh, digitalizarea este o oportunitate imensă, dar ea vine și cu riscuri, să aducă și mai multă sărăcie, excluziune socială și marginalizare a anumitor regiuni. Doar dacă e să ne gândim la conectivitate, doar 76% din gospodăriile din zonele urbane uh, sunt conectate la internet. Și ajungem la 40% în uh, zonele rurale doar doream să vă dau un uh, exemplu uh, din campania noastră, să invit și pe bărbați să devină ambasadori. În 6 februarie, împreună cu Parlamentul European, am lansat o campanie europeană de informare, care se numește Safer Internet for EU, Internet mai sigur pentru Uniunea Europeană. De-a lungul anului vom avea acțiuni în toate statele membre, uh, putem să primim în echipa noastră noi ambasadori pentru a face atât de uh, necesară formare în domeniul uh, mass media, al uh, cyber, cybersecurității, pentru a arăta acestor tineri că în această lume online există aceleași valori, aceleași drepturi și aceleași răspunderi ca în lumea reală, în lumea offline. E un mesaj foarte clar și m-aș bucura dacă am avea uh, tot mai mulți ambasadori. Uh, ultimul bărbat este Wim Wenders, uh, Iată o personalitate care e un exemplu, un model, cu toți îl cunoaștem. Așa cum spune și el, e important să mergem mai ales în școli, să le explicăm copiilor ce putem face și uh, să înțeleagă copiii uh, și partea pozitivă, dar și partea negativă a conținuturilor pe internet. Uh, sunt, uh, bineînțeles, susțin uh, Uh, tema acestei conferințe, locul femeilor în uh, peisajul mass media. Doamna Estrela, mă bucur pentru ce ați spus, mă bucur să vă revăd. Sunt foarte puține rapoarte pe care le produce uh, Parlamentul European care să fie indisocial, eh, să fie în mod intrinsec legat de numele raportorului. Raportul Estrela, Estrela este un raport foarte important pentru Parlamentul European și eu cred că trebuie să continuăm pe acest făcaș, făgaș, să dăm exemple de bune practici femeile pe care le care sunt specialiste sunt a, în câmpul muncii, dar ar trebui să fie mai vizibile. Iată care este răspunsul meu pentru uh, specialiștii în inteligență artificială sau în criptografie. Trebuie ca aceste femei să fie mai ușor de văzut, de recunoscut. E un efort pe care trebuie să-l facem cu toții și de aceea am menționat campania de informare și de aceea o să vă prezint strategia ca noi să avem mai multă coeziune între diversele acțiuni. Deci, încă o dată, mesajul principal din partea mea e că trebuie să fim prezenți la toate nivelurile uh, și să raliem și bărbații la lupta noastră, așa cum am spus, și, uh, mass, uh, și mass media, industria, universitățile, cu toții avem aportul nostru de adus la acest proces pentru a schimba lucrurile. Deci, uh, aș dori încă o dată să vă mulțumesc și să vă urez uh, tuturor multă energie. Haideți să ne asigurăm că uh, Uh, ziua de 8 martie este sărbătorită 365 de zile pe an și nu doar într-o zi din luna martie. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă comisar! acordăm uh, trei cuvinte colegei noastre Izacun uh, Barandica din partea ALDE. Mulțumim, <clears throat> doamnă președinte, și vă mulțumesc tuturor pentru prezența dumneavoastră astăzi aici și permiteți-mi să îi transmit niște salutări speciale și colegei noastre Edith la care s-a luptat din răsputări la mai multe dosare legate de subiectul de astăzi și cu toții ne amintim cu mult drag de dumnei. Noi, Comisia de Femei, tot repetăm cam același lucru. Nu știu, eu parcă m-am săturat să tot aud același lucru. Reprezintă peste 50% din populație. 60% din absolvenții uh, universitari sunt femei. Nu suntem în consiliile de administrație, nu suntem funcțiile de conducere, suntem victimele violenței și primul uh, studiu făcut de comisie, de sondaj făcut de comisie, ne arată că cifrele legate de violențe și abuzuri sunt alarmante în Europa. Însă noi ce facem? Vorbim, dar stereotipurile în continuare se mențin. Tot despre asta vorbim. Femeile nu sunt prezentate în uh, mediile de comunicare. Ce se întâmplă acum și cu tec urile Ei bine, se întâmplă același lucru ca în alte domenii. Aceleași stereotipuri sunt uh, uh, copiate. Uh, aceste tehnologii sunt o șansă. Da, e drept. Cum spunea doamna comisar, va fi nevoie să acoperim foarte multe locuri de muncă în acest domeniu pe viitor pentru ca dezvoltarea economică să fie posibilă și pentru a face față la nivel internațional. Să e și o șansă uh, la sat. Și asta am și spus-o într-un raport aprobat în Parlament, uh, raport care va fi prezentat la cea de 62-a adunare ONU din martie, când se va discuta despre femeile din mediul rural. Acolo arătăm clar că trebuie mizat pe digitalizare pentru a depăși inegalitățile și sărăcia. Să ce se întâmple. E mare cerere de uh, experți în domeniu și toate studiile ne spun că prezența femeilor în toate domeniile, chiar și în cel digital, duce la apariția unui mediu de lucru mai bun, uh, la creștere economică, la creativitate mai mare femeile folosesc uh, și prin preț femeile se folosesc mai bine resursele financiare. Însă ce se întâmplă? Da, suntem femei, aducem multe beneficii, însă nu suntem prezente. În domeniul TIC, prezența noastră e în scădere chiar. Campaniile, da, și sunt de acord cu campania No Woman, No uh, Panel. Săptămâna trecută, la, la biroul Parlamentului European din Madrid, am făcut o prezentare. Unde sunt femeile? E bine, prin astfel de campanii vom putea obține lucruri, însă eu cred că trebuie să facem ceva mai impactant, să existe un angajament clar. Și un angajament clar înseamnă o legislație obligatorie. Și o spun, deoarece în 2005, în țara Baștilor, s-a aprobat o lege de egalitate care a stabilit obligativitatea cotelor. Și un președinte a prezentat, a spus că e importantă această lege a egalității, că e cea mai importantă. Și în urma acestei legi, țara Vașilor, care e un mic laborator, acolo femeia e mult mai prezentă în domeniul politic și în alte domenii. Și vă încurajez să faceți asta. Însă n-am obținut totuși ce ne doream. Egalitatea, bineînțeles, nu e ceva ce obții și gata, te curci pe la Un alt lucru, vizibilitatea femeile, noi trebuie să fim hotărâte să ne apărăm valorile. Acestea sunt importante, să nu imităm niciodată pe bărbați pentru ca autoritatea noastră să ne fie recunoscută. Însă pentru a uh, clădi această încredere, trebuie să colaborăm. Însă eu cred că obligativitatea cotelor e uh, măsura care se impune. Vă mulțumesc! Thank you very much, uh, mulțumim foarte mult, doamnă Bilbao Barandica, vă mulțumim foarte mult, doamnă comisar. Le mulțumesc tuturor celor care au participat la această conferință. Uh, vă rog să fiți o președintă mai bună decât am fost eu, să folosiți ciocănelul mai de. Thank you very much and also warm welcome from my side. Uh, vă mulțumesc, vă urez și eu uh, bun venit. Nu vom mai avea nicio pauză, nu mai avem deloc timp. Voi începe cu cea de cel de-al treilea grup de discuții s-a discutat despre rolul femeilor în mijloace de comunicare, despre incluziunea digitală. Acum vom avea cel de-al treilea subiect de astăzi și anume Uh, faptul că trebuie abordată o problemă foarte gravă. Feministele, cei care sprijină drepturile femeilor, au folosit mult mediul digital pentru a lupta pentru drepturi, pentru egalitate peste tot în lume. Și am vrea să ascultăm mai multe despre aceste mișcări atât de uh, puternice. Și de ce am invitat-o pe doamna Schumacher, șef la UN Women aici la Bruxelles, care ne va prezenta situația și de asemenea suntem foarte interesați să știm ce s-a întâmplat în țările dumneavoastră. Ce fel de discuții există în domeniul uh, digital. Însă înainte de a o asculta pe doamna Schumacher, vom folosi din nou uh, Slido pentru a vă pune două întrebări. Și încă o dată vă rog să răspundeți. De data asta vrem să știm mai multe despre câte știți dumneavoastră despre mișcările de, care apără drepturile femeilor. Și de asemenea, prima întrebare este următoarea. Câte din aceste femei care au condus mișcări în domeniul digital vă sunt cunoscute? Avem o listă Prima este Lasa Milano, a doua Barbara Novatska, a treia este Alicia Garza, Patrice Schuller's, Opal Tometi, după care urmează Sheryl Sandberg, Rachel Sklar, Malala Yousafzai și există și opțiunea de a spune că nu cunoașteți niciuna din aceste a, femei. Vă las puțin timp pentru răspunsuri, însă veți avea de asemenea posibilitatea la dezbateri de a, a alege un răspuns. Trebuie să intrați pe site-ul Slido în conferința noastră, după care veți putea participa la întrebare. După aceea, o estimare. Câți utilizatori ai Facebook-ului și Twitter-ului au răspuns la campania virală MeToo în primele 48 de ore după ce Alisa Milano a lansat-o? Deci câte persoane credeți că au reacționat în primele două zile? 100 de mii, 500 de mii, 1 milion, 200 de mii sau 5 milioane 700 de mii? De asemenea, în timpul dezbaterii va trebui, veți avea posibilitatea de a răspunde și așteptăm uh, implicarea dumneavoastră. Dat fiind că nu avem timp la dispoziție, voi da cuvântul doamnei Dagmar Schumacher, care ne va spune din interior ce se întâmplă în domeniul digital cu privire la mișcările femeilor, la ce să ne așteptăm ce provocări există. thank you to the FAM Committee for the invitation. Mulțumesc foarte mult, Terry. Mulțumesc Comisiei FAM pentru că pe ordinea de zi de astăzi a pus acest subiect. Oamenii știu cât de importante sunt drepturile femeilor. E o problemă națională, europeană, internațională feministele și mișcările feministe s-au tot mobilizat pentru a trage la răspundere pe cei uh, responsabili. Mișcările uh, media socială reprezintă un uh, canal foarte bun de folosire a acestor campanii. Trebuie acum să vedem care este legătura între aceste mișcări și digitalizare și cum aceasta din urmă um, afectează aceste mișcări. Marșuri de solidaritate, foarte multe campanii uh, de la baza societății sunt uh, organizate pe internet. Unele mișcări au ajuns în presă, altele deloc. Activiștii urbani și rurali uh, mobilizează oameni, uh, schimbă situația și influențează reformele legislative și sociale. To leave no one behind. În fiecare zi aceste mișcări fac eforturi pentru a nu lăsa pe nimeni în urmă. Știm că societățile sănătoase trebuie să fie reprezentate de toată lumea, de cât mai multe persoane. Actuala mișcare de solidaritate trebuie să fie momentul care va duce la răspundere pentru a pune capăt impunității acestei culturi un activism politic uh, viu din partea bărbaților și femeilor e necesar. Media socială le-a oferit uh, femeilor posibilitatea de a se exprima mai mult. În timpul scandalurilor recente, femeile pe social media au uh, dezvăluit toate acțiunile nedrepte de hărțuire sau abuzuri. Politicienii, companiile trebuie terase la răspundere trași la răspundere. Iată că e un, o nouă răspundere pe umerii eșaloanelor superioare ale societății noastre. Hashtag-ul e la capătul acestei discuții. Oamenilor le foarte ușor să se implice, dar uh, prin hashtag-uri se monitorizează situația. Multe lucruri ajung astfel la lumină. Obiectivele de dezvoltare durabilă din Agenda 2030 și mai ales obiectivele cu privire la femei și tehnologie sunt o șansă istorică de a mm, schimba uh, tendința actuală. Însă, fără uh, mai multe eforturi din partea sferei politice, actualele roluri de gen și percepții se vor menține. Încă n-am terminat, aveți răbdare. Am vorbit deja despre mitu, deci nu mă voi referi la asta, ci doar la faptul că femeilor li s-a dat platforma de a arăta cât de multe femei au trebuit să facă față hărțuirii sexuale. În al doilea rând, Sheryl Sandberg. Și a lansat uh, un hashtag, o campanie pentru a încuraja um, competențele de leadership la fete, femei. Există și o campanie uh, care țintește produsele care sunt uh, comercializate într-un uh, fel care stereotipează mult, prea mult femeile și fetele. E important să implicăm sectorul privat, mă gândesc aici la sectorul publicității, de pildă. În primăvara arabă și în mișcarea de capacitare a femeilor din uh, Egipt am văzut instrumentul Harris Map. În 2011 am încercat să conștientizăm și noi uh, în legătură cu situația femeilor din Egipt printr-o campanie online. Avem un hashtag din Nigeria, după cum știți, Bring Back Our Girls. Cred că știți mai multe despre această campanie. Avem și campania Ea hotărăște și Decides, pentru finanțarea serviciilor de sănătate adresate femeilor. În 2017 hashtagul Women's March, Marșul Femeilor, care a dus la oaltă multe mișcări protestatare de pe cele cinci continente. Am avut Nuna Menos, am avut Time is up, gata. Am avut eh, hashtagul eh, Opriți violența, Stop Violence. De asemenea, Astăzi, pentru sărbătorirea zilei de 8 martie, Ziua Internațională a Femeilor, avem un hashtag Time is now. A venit timpul. Acum trebuie creată această mișcare. Nu mai putem aștepta. Trebuie să includem și pe bărbați. So in the previous um, session, the he for she campaign. Campania he or she, care uh, e de asemenea utilă. Am uh, elaborat de asemenea și un calendar cu niște mm, niște etape um, esențiale, niște jaloane. Uh, noi vrem să încurajăm acest activism digital pentru a influența ceea ce se întâmplă și offline. Și așa cum spunea și Terry, femeile de multe ori nu au același acces la posibilitățile oferite de internet. Nu voi intra aici în detalii, însă nu putem să permitem ca aceleași inegalități existente în lumea reală să devină acum prezente și în lumea digitală. De asemenea, ar trebui să ne dăm seama că un activism acerb online nu ar trebui să ducă la o lipsă de activitate uh, în acest domeniu, în viața reală, offline. Deci există acest risc totuși. Trebuie crescut accesul uh, femeilor la TIC-uri. Uh, e un domeniu cu potențial enorm. În ceea ce privește uh, șanse comerciale, o mai bună educație, acces la servicii de sănătate sau independență financiară și să nu uităm, bineînțeles, egalitatea între sexe. Trebuie ca glasul femeilor să se facă auzit mult mai tare. Trebuie să profităm de digitalizare pentru a face. Aștept să aud uh, sugestiile dumneavoastră, ideile dumneavoastră și vă urez o zi a femeii fericită și un an cât mai rodnic. Thank you very much for this very um, good starting point for debate and Vă mulțumesc foarte mult pentru acest foarte bun punct de plecare pentru dezbaterea noastră, prin care ne-ați enumerat o serie de mișcări importante care ne vor ajuta să ne transformăm societă- societățile pe viitor. Dau cuvântul uh, parlamentarilor pentru observații. Germana Roja este prima din Portugalia. Obrigada. În primul lugar, gostaria de sublinhar că... Vă mulțumesc foarte mult. În primul rând, aș dori să insist asupra importanței acestui subiect pentru Portugalia, pentru Europa și pentru întreaga planetă. Pentru că, într-adevăr, discuția privind rolul femeilor în uh, tehnologie trebuie să fie una cât mai cuprinzătoare. Pornind de la informațiile Organizației Internaționale uh, a Muncii, TIC, este un instrument foarte bun pentru a promova Uh, posibilități atât bărbaților cât și femeilor de a avea um, acces la locuri de muncă uh, decente. În ciuda tendințelor uh, pozitive înregistrate în ultimii, în ultimii 10 ani, nu s-a ajuns la folosirea maximă a potențialului din acest domeniu și asistăm în continuare la un, un procent redus al participării femeilor. Există uh, o nepotrivire între marea, o cerere mare de specialiști IT uh, în Europa. Pornind de la cifrele Comisiei Europene, în 2020 s-ar putea să avem 90.000 de locuri de muncă neocupate. Deci, când discutăm despre rolul femeilor în TIC în Portugalia, din păcate, acesta este destul de redus și din punctul de vedere al educației și din punctul de vedere al uh, locurilor de muncă ocupate de femei. În anul 2016, 50, 59% din uh, uh, absolvenții de studii superioare erau femei, dar uh, femei ocupau doar în proporție de 33% locuri de muncă în domeniul uh, tehnic. Din punctul de vedere al unor, unor roluri de directori, doar 5% din directori sunt uh, femei. Este important să nu pierde din vedere care sunt motivele pentru care femeile în continuare sunt o, o minoritate în domeniul TIC, în ciuda oportunităților existente și a salariilor uh, bune din acest domeniu. Cred că trebuie să schimbăm această situație. Vă mulțumesc! Judith Tiller, acum cuvântul din partea țărilor de jos, vă rog. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru că ați organizat acest eveniment interesant, pentru că ați menționat-o și pe Sarah Sandberg, care mie mi se pare că este un model extraordinar. Sper că vor apărea și asemenea modele în Europa. Poate merită să menționăm și alte modele, Lego, de exemplu, sau femeile astronaut. Astăzi am discutat despre stereotipuri și oamenii cred că trebuie să, com, să se confrunte cu aceste stereotipuri. Nu, eu cred că este imposibil să le eliminăm. Însă ce putem face este să creăm, să adăugăm stereotipuri pozitive pe care să le putem folosi mai ales în această epocă digitală, pentru că uh, este un stereotip, un stereotip, stereotip uh, bun, că femeile sunt bune comunicatoare, că femeile sunt bine educate, că uh, fac parte uh, foarte bine din echipă, că lucrează împreună și asemenea stereotipuri ar fi utilă pentru a crea un mesaj mai pozitiv în acest domeniu. Cred că ar trebui să lucrăm împreună, împreună și cu bărbați, pentru a ne asigura că avem o voce proprie. Și discutând despre voce, ați dat câteva exemple uh, de revoluții digitale în țările de jos. Anul trecut am avut alegerile parlamentare, ocazie cu care a existat o mișcare votați pentru o, o, pentru o femeie. Peste câteva săptămâni există alegeri locale și din nou are loc această mișcare Votați pentru o femeie, pentru că unii doresc să voteze pentru o femeie și vor vota pentru prima femeie de pe listă, însă aceasta are oricum șanse mari să fie uh, aleasă. Însă dacă votați pentru o femeie într-o poziție mai defavorabilă pe listele electorale, acest lucru va fi mai important și mulțumită mișcării pe care am menționat-o, un număr mult mai mare de femei a fost uh, alese în Parlamentul European. Este un exemplu concret. Mulțumesc. Este poate o bună practică care poate fi preluată și de alte state din Europa. Are cuvântul acum doamna Croden Kranich din Germania. Vă mulțumesc. Aș dori să revin la cele spuse de doamna Schumacher care a numit uh, mișcările pornite de femei în ultimii ani, uh, marșurile, demonstrațiile care au avut loc. Din păcate, în anul 2016 au trebuit să fie organizate atât de multe marșuri în Europa ca urmare a situației precare uh, de acolo din, punct de, de vedere al drepturilor femeilor. Am participat și la conferința uh, Națiunilor Unite privind dreptul, statutul uh, femeii și, uh, din păcate, asistăm la această evoluție contradictorie, diametral opusă. Pe de o parte, subiectul educației pentru tinerele femei uh, din, Af- din Africa a evoluat în mod constant și într-un mod uh, pozitiv și Uh, datorită măsurilor uh, luate de ultima administrație americană, programele educaționale dedicate uh, femeilor nu se vor mai bucura de, ace- de, de aceeași finanțare. Deci, din acest punct de vedere, mai avem multe de făcut și, din punctul meu de vedere, summitul G20 este, un, este o ocazie unde ar trebui să insistăm mai mult pe drepturile femeilor trebuie să depășim situația în care discutăm despre drepturile femeii doar cu ocazia zilei de 8 uh, martie. Eu uh, fac parte nu doar din Comisia pentru Egalitatea uh, de Gen din Bundestagul German, dar și din Comisia pentru Afaceri uh, Europene și pe plan european cred că trebuie să facem mai mult pentru a transforma în realitate această egalitate de șanse în lumea digitală și în cea reală. Vă mulțumesc. Înainte să vă dau cuvântul pentru a răspunde la aceste intervenții, cred că putem să ne uităm acum la răspunsurile pe care le-am obținut la întrebările prin aplicația Slido. Se pusese întrebarea care sunt personalitățile cunoscute. Alisa Milano este una din inițiatoarele mișcării MeToo, Apoi o avem și pe Barbara Novațca, foarte importantă pentru crearea protestului Black uh, Protest în uh, Polonia. Apoi avem un uh, trio, trei activiste din mișcarea Black Lives Matter, Sheryl Sandberg, care a fost menționată deja de Dagmar Schumacher, cu hashtagul Lenin avem de asemenea pe Rachel Sklar, care a creat hashtagul Change the Ratio. Și uh, ultima, dar nu în ultimul rând, uh, majoritatea lumii o cunoaște pe Malala, care a creat mișcarea hashtag We Are Silent și care este o activistă importantă pentru drepturile fetelor uh, la educație. A doua întrebare eram câți oameni au uh, răspuns în răstimp de 48 la ore la tweet-ul Milisei uh, MeToo, hashtag MeToo, majoritatea lumii a considerat că au fost 1.200.000. Uh, Însă, de fapt, 5.700.000 de de oameni au reacționat răstimp de două zile la acest tweet putem să vedem, drept urmare, cât de puternică poate fi uh, media digitală pentru a, ne, pentru a promova agenda uh, egali, egalității. Și cea mai populară întrebare de pe internet, uh, adresată a fost ce putem să facem mai mult pentru a sprijini mișcările promovate de femei și condusă de femei prin intermediul uh, mediilor de comunicare socială și prin intermediul TIC și vă dau cuvântul pentru a răspunde la această întrebare. Vă mulțumesc. În ceea ce privește Sheryl Sandberg și un model european, ar fi extraordinar dacă ar apărea o personalitate europeană comparabilă și, și eu sunt de acord că avem nevoie de mai multe stereotipuri pozitive pe care să le folosim într-un mod mai radical. În același timp, cred că trebuie să încercăm să rezolvăm problema stereotipurilor din media, pentru că acesta pot să aibă un uh, impact asupra societății în funcție de dacă femeile ar fi portretizate într-un mod diferit uh, față de cum se întâmplă acum. În continuare se consideră că femeile se ocupă de treburi casnice. În ceea ce privește activitățile de la Națiunile Unite, voi participa și eu la New York, cred că și multe dintre dumneavoastră veți participa la sesiunea ONU. Subiectul principal este situația femeilor din zona rurală. Nu va fi o discuție ușoară, cred că va trebui să luptăm împreună. Și trecând la principala întrebare, Cred că răspunsul simplu este să fim uh, active, activi, să folosim posibilitățile pe, de pe internet și din lumea reală pentru a trage la răspundere guvernele și actorii părțile interesate relevante pentru a ne exprima uh, dorințele și pentru a lucra împreună pentru să obținem o societate mai bună. Vă mulțumesc! Cred că este un mesaj uh, minunat în încheierea acestei runde. Aș dori și eu să îi mulțumesc uh, lui Dagmar Schumacher. Vă mulțumesc tuturor pentru intervențiile. Cred că în ultimii 100 de ani am uh, văzut că se pot face progrese online și offline. În același timp asistăm la atacuri asupra drepturilor femeilor peste tot și cred că trebuie să folosim toate instrumentele de care, de care dispunem pentru a lupta pentru drepturile femeilor, pentru o egalitate mai egală. Îți mulțumesc, Dagmar Schumacher, vă mulțumesc tuturor. Și acum uh, dau cuvântul colegului meu, vicepreședintele Parlamentului European, papa Dimulis, pentru uh, remarcile de încheiere pe marginea evenimentului de astăzi. Vă mulțumesc! was informed that uh, I could speak in my mother language. Am fost informat că pot să vorbesc în limba mea maternă, greacă, și aș dori să profit de această ocazie și vă aș ruga să vă folosiți căștile. Mă numesc Dimitris Papadimulis, sunt vicepreședinte al Parlamentului European și printre responsabilitățile mele se numără și egalitatea între sexe în Parlamentul European. E o onoare specială pentru mine uh, ziua de astăzi, pentru că cred că egalitatea de gen nu se referă doar la femei, ci în mod special la bărbați, mai ales bărbații care înțeleg uh, cât de bine este pentru societatea în general să ajungem la o egalitate între sexe și să uh, scăpăm de discriminare pornind de la un studiu OCD, dacă dorim să ajungem la o, totali- la o egalitate uh, to- totală, respectând ritmul de acum, am avea nevoie de 160 de ani, 169 de ani. În mod evident, nu putem aștepta să treacă 169 de ani și pentru a ajunge la o egalitate mai repede, trebuie să facem mai mult. Un coleg uh, astăzi a spus că cunoaștem toate aceste studii, cunoaștem toate aceste date și problema este că să trecem la fapte. Parlamentul European face tocmai acest lucru. Dacă este să comparăm situația din, din trecut, vedem că uh, am menționat care sunt abordările care duc uh, într-o uh, fundătură până la urmă, nu ne ajută să mergem deloc înainte și dacă suntem uh, orientați înspre viitor, dacă comparăm situația de astăzi cu cea în care dorim să ajungem, înțelegem că uh, ne așteaptă un volum mare de muncă. Muncă nu doar cu caracter legislativ, nu doar prin uh, crearea unor noi norme și reguli, ci și schimbarea mentalității a oamenilor din punctul de vedere al uh, cifrelor. De exemplu, în Parlamentul European, 36% din eurodeputați sunt femei, 36% din uh, membrii biroului sunt femei și 50% din uh, membrii comi- comisiilor sunt femei. Însă dacă este să discutăm despre șefii grupurilor politice, avem o singură femeie și o singură copre- copreședintă a unui grup politic. Uh, dacă este să discutăm despre președinții Parlamentului European, actualul președinte este un uh, bărbat și fostul președinte a fost un bărbat. Deci este evident că trebuie să continuăm să colaborăm cu toate părțile interesate importante, cu ONG-uri, cu institutele de cercetare și, în general, să îmbunătățim contactele cu, cu societatea. Mai înainte m-am uh, întâlnit cu 300 de copii care participă la programul Euroscola din Bruxelles, cu care am discutat Ziua Internațională a Femeii și fetele prezente vă pot spune că erau adevărate uh, luptătoare, fete care doreau să obțină mai mult în viață, să creeze o adevărată societate uh, egală și băieții le uh, sprijineau și ei considerau că egalitatea este bună pentru societate. Avem nevoie de o societate fără discriminare, nu suntem cu toții egali, suntem diferiți între noi, însă Uh, diversitatea nu exclude uh, egali, uh, egalitatea. Sunt două aspecte care merg mână în mână. Nu aș dori să mă lungesc prea mult, cred că să mă opresc aici. Urări de bine din partea mea, vă mulțumesc foarte mult și vă urez un prânz foarte bun după acest eveniment. Vă mulțumesc. Well, thank you, Vice President Papadimoulis. Um... Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte Papadimule. Sunt uh, Mary Honeyball, una din vicepreședintele uh, Comisiei. Mulțumesc tuturor. Mulțumesc tuturor care au venit, tuturor care au intervenit la diferitele runde. Cred că a fost cel mai uh, a fost un eveniment fantastic și mulțumesc membrilor Parlamentelor Naționale care au venit la Bruxelles pentru acest eveniment. Mai avem o cale lungă de parcurs, după cum a spus deja domnul vicepreședinte, însă cred că ce trebuie să facem acum este să folosim cele învățate astăzi și să ne continuăm această călătorie pentru îmbunătățirea egalității între sexe, astfel încât, într-adevăr, uh, femeile să ajungă pe un picior de egalitate cu uh, bărbații. Discuția de astăzi cred că a fost una foarte rodnică și noi la Parlamentul European vom face ce țină de, de puterile noastre pentru a unătăți situația. Mulțumesc pentru prezență, mulțumesc celor care au organizat uh, acest eveniment și o zi internațională a femeii fericită.